No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnäolijat. Ja haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi tähän kokoukseen ne, jotka seuraavat tätä webstreaming kautta. Aș dori să vă urez bun venit la ședința noastră, transmisă și prin web streaming, pentru că multe lume se interesează de modul în care încercăm noi aici să apărăm drepturile omului. Înainte de a începe, vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mm, dacă nu sunt observații, o adoptăm. Deci, cum ne organizăm astăzi? Voi uh, face mai întâi anunțurile președintelui și apoi, timp de o oră, vom vorbi despre situația din Birmania-Myanmar. Și dacă după aceea vom vorbi despre situația din Afganistan până la 11 jumătate și vom dedica ultimele 45 de minute ale ședinței Uh, liniilor directoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește lupta împotriva torturii. Anunțurile președintelui. Grupul de lucru extins s-a întâlnit săptămâna trecută și a discutat programul nostru de lucru pentru următoarea perioadă, care v-a fost trimis tuturor. Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc uh, în, la începutul lunii octombrie și atunci se va hotărâ care va fi următorul nostru raport de inițiativă. Am spus coordonatorilor că pot să transmită idei pentru acest raport și Aș invit uh, să transmit aceste idei secretariatului până pe 20 septembrie. Am discutat și despre programul de lucru al anului viitor și am cerut coordonatorilor uh, să strângă idei de la colegi și să propună subiecte pe care să le discutăm la anul. Aș vrea să spun câteva lucruri și despre delegații, delegații care au legătură cu această comisie. Am primit informații conform cărora Parlamentul uh, va permite unui număr de șapte membri în această comisie să facă parte din delegații. Încă nu am hotărât ce delegații uh, vom uh, trimite, dar considerăm că trebuie să ne concentrăm pe delegațiile pe care le va trimite Parlamentul oricum. Cred că putem trimite doi membri um, să însoțească aceste delegații. parlamentaarisissa valtuuskunnissa tai, tai muissa eh, delegaatioissa, niin eh, de asemenea, vom trimite membrii eh, și în mm, alte delegații decât cele care vor merge la New York și la ONU și invit colegii să informeze secretariatul de activitate a acestor delegații sau comisii parlamentare pentru a ține cont de ce fac colegii tocmai pentru a putea participa la activitățile altor grupuri paralele. Trebuie să garantăm uh, o legătură între subcomisia noastră și activitatea celorlalte comisii parlamentare. Oricum, deocamdată nu știm, nu avem uh, programul de lucru al celorlalte comisii parlamentare. Oricum, cred că vom putea discuta toate aceste lucruri în biroul lărgit pe 1 octombrie. Bineînțeles, situația va fi discutată de coordonatori cu secretariatul. În al doilea rând, am trimis o scrisoare președintelui nostru pentru a a indicat faptul că ar fi bine ca Parlamentul să organizeze dezbateri în legătură cu situația drepturilor omului uh, miercurea după masă sau joia dimineață în sesiunile plenare. Astfel, mai mulți membri ar putea fi prezenți și am putea cere și Comisiei și Consiliului să participe la dezbateri și să ia poziție. Știu că această modificare este greu de obținut pentru că anumite grupuri politice nu sunt de acord uh, cu această posibilitate. Știți care sunt problemele cu care ne confruntăm la Strasbourg. Dar aș dori uh, să vă invit să dezbateți această propunere pe care am trimis-o eu în scrisoarea mea președintelui Parlamentului. Deci să discutați această propunere în cadrul grupurilor dumneavoastră politice, pentru că ar fi foarte bine să avem dezbateri pe drepturile omului miercurea după masă sau joia dimineață pentru a putea vota apoi joi la prânz. Vom vedea ce decizie se va lua săptămâna viitoare. Iată, cam asta ar fi în ceea ce privește problemele instituționale ale Parlamentului și acum să trecem la drepturile omului. Știți faptul că Parlamentul European în martie 2008 a adoptat o rezoluție în legătură cu um, un tânăr ziarist uh, afgan condamnat la pedeapsa cu moartea pentru că a publicat pe internet un articol pe tema islamului și a drepturilor femeilor. După cum știți, eh, ziaristul a fost eh, eliberat ulterior, eh, un lucru bun, dar știm că se află în pericol, având în vedere țara în care trăiește. Dar oricum ne bucurăm de faptul că a fost eliberat. Vreau să vă aduc aminte de asemenea că de câteva luni încoace mai mulți uh, activiști în domeniul uh, drepturilor omului au fost asasinați în Rusia. Președintele nostru, Jerry Buzek, a trimis o scrisoare în luna iunie ministrului afacerilor externe din Suedia, Carl Bildt, pentru a se asigura că Uniunea Europeană ia poziție fermă pentru a condamna aceste asasinate ale unor persoane care au luptat pentru drepturile omului în Rusia. În Rusia. Această scrisoare a lui Carl Bildt a fost trimisă în numere Consiliului Uniunii Europene președintelui și președintelui Parlamentului European. Bineînțeles, vom discuta de multe ori situația din Rusia pe viitor la ședințele noastre Cred că miercuri, pe 30 uh, septembrie, vom discuta tocmai situația drepturilor omului în Rusia. Deci, cu această ocazie, vom putea discuta pe larg toate aceste lucruri. Precizez de altfel că doamna Bireslacheva nu va fi prezentă, probabil, deci, schimbul de opinii cu dânsa va trebui, va trebui reprogramat sau anulat și poate trebuie să cerem măcar Inei Vascalenca să ne prezinte situația. Este o avocată foarte cunoscută care pledează tocmai uh, drepturile omului, uh, deci uh, și cu dânsa putem avea o întâlnire foarte interesantă. Iată, care au fost comunicările președintelui. Nu cred că trebuie să le dezbatem acum. Deci, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de Birmania, Myanmar. Vom avea o dezbatere cu uh, Han Vianghe, directorul um, biroului uh, Euro-Birmania. Deci vom discuta situația din această țară și noua punere în arest a doamnei Aung San Suu Kyi. Vă aduc aminte că este laureata premiului Zaharov în, din anul 1990. Domnul Arn Iongwe um, este alături de noi, uh, de asemenea domnul Natanasu din partea Federației Internaționale a Drepturilor Omului se află printre noi precum și Andreas Liste, care reprezintă Comisia și anume Direcția Generală Eurolex. Vă urez, urez tuturor musafirilor bun venit! Cred că domnii Angue și Atanasio pot să ia cuvântul timp de 10 minute fiecare și apoi dăm cuvântul Comisiei Europene și apoi membrilor. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc de asemenea subcomisiei pentru drepturile omului pentru invitația de astăzi. În primul rând aș dori să menționez faptul că judecata și sentința de arest la domiciliu nu poate fi justificată în niciun mod. La momentul în care a fost uh, judecată, Suan Suki fusese deja în arest la domiciliu timp de 20 de ani, care ar fi expirat pe 27 mai 2009. După această dată, uh, armata nu ar fi avut altă modalitate de a o uh, menține în arest. Pe 3 mai 2009, John William Yeto, un cetățean american, a traversat în not până la insula unde era deținută, unde a rămas uh, timp de o noapte pentru că era extenuat. A fost arestat când s-a reîntors. Pe 14 mai 2009, Doang San Suu Kyi și două dintre domnile care o însățeau au fost uh, transferate la închisoarea Insein și s-au adus acuzații. În baza <clears throat> secțiunii 22 uh, a protecției de stat din 1975. În baza legei birbaneze, este obligatoriu ca vizitatorii care stau peste noapte să fie anunțați uh, autorităților. Și străinii nu au voie să petreacă noaptea într-un, într-o casă birmaneză. Procesul Aung San Suu Kyi a început pe 18 mai 2009, însă curtea a permis uh, <clears throat> procuraturii să uh, vină cu 14 martori, în timp ce apărarea nu a putut prezenta decât 3. Pe 11 august 2009, San Suu Kyi a fost uh, găsită vinovată și condamnată la 3 ani de închisoare. Apoi, această sentință a fost uh, transformată de către președintele SPDC în 18 luni de arest la domiciliu, cu posibilitatea ca aceasta să fie scurtată uh, pentru bună purtare. Asta datorită faptului că este fica eroului care a luptat pentru independență, generalul Aung San. Alte rațiuni care au fost citate pentru transformarea sentinței au fost menținerea păcii, tranquilității și stabilității și de a asigura faptul că nu există o motive personale de a acționa împotriva lui Aung San Suu Kyi. A S-a făcut însă apel la această sentință care urmează să fie tratată în tribunal pe 4 septembrie 2009. John Yeta, pe de altă parte, a fost uh, condamnat la șapte ani de închisoare, însă în urma intervenției senatorului american Jeep Webb a fost um, eliberat și a putut să se întoarcă în Statele Unite însoțit de senator. Din punctul meu de vedere, atunci când Aung San Suu Kyi a fost acuzată și condamnată și chiar înainte de această dată se afla deja la arest, la domiciliu și de aceea nu avea cum să fie condamnată pentru o lacună de securitate a autorităților care o supravegheau. Însă această lacună în securitatea autorităților uh, a fost uh, luată ca motiv pentru a-i prelungi arestul la domiciliu, astfel încât să nu poată participa la alegeri. Mm un uh, un alt aspect de menționat este legătura luată cu administrația uh, Obama, astfel încât uh, Birmania să fie în măsură să nu mai fie vulnerabilă la presiunile chineze. Ar trebui menționat și faptul că, deși SPDC uh, depinde de China, nu s-a bucurat de această situație, pentru că s-a căutat întotdeauna o modalitate de a echilibra situația vis-a-vis -vis de presiunile din partea Chinei. Aveau așadar uh, acces acum uh, la autoritățile din SUA și puteau ignora presiunile din partea Chinei. Ultimul atac uh, în Kunkang s-a soldat cu uh, 30.000 de refugiați spre China. <clears throat> în Acum, uh, bineînțeles, uh, se vor folosi presiuni în sprijinul uh, partidului de guvernământ la viitoarele alegeri. Dacă na- minoritățile naționale vor decide să participă la viitoarele alegeri, va fi foarte dificil pentru mișcarea de, pentru democrație birmaneză, pentru în acest sens trebuie menționat faptul că armata uh, ia în considerare faptul că dacă Aung San Suu Kyi este liberă și va putea participa la alegeri, va fi foarte dificil pentru ei ca, ca și candidatul lor să câștige în alegeri. Asta în condițiile în care populația ar fi liberă să aleagă un uh, candidat, nu ar vota pentru armată. De aceea este foarte important să încercăm să facem în așa fel încât alegerile să se poată desfășura în mod liber, pentru că altfel uh, populația birmaneză nu va avea posibilitatea să-și exprime voința. În final, prin transformarea sentinței lui Aung San Suu Kyi un general din Armata Națională mi-a declarat că această transformare a sentinței s-a făcut datorită faptului că Aung San Suu Kyi este fica generalului Aung San. Pentru că tatăl ei s-a sacrificat pentru națiune uh, se consideră că poate și ea ar face același lucru pentru a permite uh, alegerile să aibă loc. Asta a fost o portiță lăsată deschisă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Han Yanghe. Dumneavoastră ați precizat pe bună dreptate în detaliu care este situația exactă a doamnei Aung San Suu Kyi și ați precizat și cum stă situația cu alegerile. Cred că, în orice caz, uh, armata ține uh, trage cu dinții de putere și vom vedea cum anume va reacționa pe viitor. Dau acum cuvântul uh, domnului Atanasio, care reprezintă Federația Internațională pentru Drepturile Omului. Uh, is very pleased to be in this meeting. Mulțumesc foarte mult. Federația noastră este deosebit de încântată să poată participa la această ședință a subcomisiei dumneavoastră și țin să vă avertizez că va avea loc o întâlnire deosebit de importantă pe 25-26 decembrie consacrată acestui subiect, și anume Birmania. Uh, vom vedea care vor fi concluziile ce vor ieși după acest uh, congres. A avut loc, de asemenea, în Bangkok o întâlnire la nivel internațional uh, cu toți actorii implicați în rezolvarea situației din Birmania. Am avut ocazia să discutăm cu experți deosebit de competențe în domeniu, în așa fel încât să analizăm care ar fi diferitele abordări pentru viitor, diferitele uh, strategii pentru viitor în lumina alegerilor ce vor avea loc. Uh, și concluziile principale ale acestei întâlniri sunt următoarele. În ceea ce privește dezbaterile internaționale despre uh, reconciliere politică, uh, reconciliere națională în Birmania, în ceea ce privește impunitatea de care se bucură armata. Iată un subiect care încă este absent de la uh, dezbateri. Noi am discutat și cu uh, partenerii noștri birmanezi, uh, în principal avocați, uh, care, uh, bineînțeles, au publicat un comunicat în momentul în care doamna uh, Aung San Suu Kyi a fost din nou arestată, au publicat un comunicat despre crimele care sunt comise în Birmania. Motivul pentru elaborarea acestui raport este faptul că am uh, suficientă, avem suficientă informație despre uh, sute de cazuri de molestări, de crime împotriva umanității, crime de război, uh, încălcări sistematice ale drepturilor omului peste tot în această țară și observăm că în continuare comunitatea internațională se concentrează doar pe dezvoltările uh, interne din uh, Birmania, fără să țină seama de toate aceste elemente. Și noi ne punem întrebarea dacă într-adevăr putem obține democrație în Birmania. În momentul în care verdictul a fost, sentința a fost pronunțată, uh, publicul a fost șocat. Bineînțeles, notăm cu îngrijorare faptul că există acuzații de crime împotriva autorităților, anumitor autorități din Birmania care au fost comise nu numai împotriva anumitor minorități etnice, ci și în întregul, pe întregul teritoriu al uh, țării care continuă, care sunt în continuare organizate, orchestrate de armată și situația este urgentă și trebuie să fie uh, pusă la, pe tapet, în, uh, adusă în atenția comunității internaționale și asta într-un mod cât mai complet posibil. Iată de ce federația noastră își, uh, uh plecând de la concluziile raportului acesta, include în uh, comunicatul său toate aceste cazuri de încălcări și abuzuri și uh, violări ale dreptului internațional și încearcă să aducă acuzații concrete cu date, fapte, locuri precise unde uh, s-au, petrecut aceste încălcări față de un regim care încalcă, și asta este recunoscut la nivel internațional, to- toate legislațiile internaționale în vigoare. o mare parte din comunitatea internațională se alătură nouă pentru a cere uh, Uniunii Europene să pledeze în favoarea instaurării unei comisii internaționale uh, care să poată analiza ce anume exact se întâmplă în Birmania. Ne dorim un limbaj foarte clar, răspicat, în favoarea celor care sunt angajați pentru democrație în Birmania. Foarte mulți membri din Uniunea Europeană sunt de asemenea membri din Organizația Națiunilor Unite și trebuie să continue această muncă de lobby pentru a obține o rezoluție din partea Consiliului uh, Națiunilor Unite și asta în ciuda contextului politic actual pe care îl cunoaștem. Cu toți am văzut care au fost rezultatele uh, obținute în momentul în care diplomația europeană s-a mobilizat înainte de aprobarea uh, legislației cu privire la pedepsa cu moartea. Ne așteptăm, deci, la o astfel de mobilizare masivă în ceea ce privește cazul birmanez. Există mai multe asociații birmaneze care și-au exprimat dezamăgirea Uh, în ceea ce privește recentele sancțiuni adoptate de către Uniunea Europeană după sentința doamnei Aung uh, San Suu Kyi. Și mișcările democratice se așteptau la o reacție mult mai puternică. De mai multe ori, diplomații europeni au justificat uh, acțiunile lor prin ideea că își doresc totuși un dialog cu autoritățile birmaneze. Dar este evident faptul că aceste sancțiuni încă nu au dat rezultate, nu au dat roade. din punctul nostru de vedere, al Federației noastre și al partenerilor noștri birmanezi, uh, sancțiunile nu pot avea uh, un impact real pentru că nu sunt adecvate, nu sunt complete, nu sunt bine orientate. Doamnelor și domnilor, Înainte de a încheia, aș dori să vă transmit un mesaj, un mesaj din partea societății civile birmaneze, uh, cea care se uh, implică într-o mișcare spre democrație, care locuiesc acolo, în țară și poate chiar și uh, la frontieră. Mesajul este acesta. Nu trebuie să cădeți în capcana acestor alegeri organizate în 2010. Uniunea Europeană nu numai că trebuie să uh, se abțină de la încurajarea unui asin acceptabil, ci, în plus de aceasta, trebuie să insiste asupra faptului că acea, aceste alegeri uh, nu au nicio legitimitate, nicio credibilitate. Validarea unei Constituții care a fost prost redactată prin uh, acest proces electoral care nu are decât uh, drept scop decât păstrarea puterii în mâna uh, celor care fac parte din armată, uh, ei bine, dacă am face acest lucru, am face jocul celor care fac parte din armată și cred că nu este o opțiune pentru Uniunea Europeană. Nu ar trebui să fie o opțiune pentru Uniunea Europeană. Aceste alegeri nu reprezintă niciun fel de speranță pentru această țară, ci chiar din potrivă. Cu toții vedem că există un fel de înmormântare, ca să spun așa, simbolică a democrației birmaneze. Uh, Mesajul acesta ar trebui să fie transmis de către Uniunea Europeană și partenerilor internaționali, Națiunile Unite, etc. Aceasta ar trebui să, aceasta ar trebui să fie abordarea Uniunii Europene înainte de aceste alegeri, uh, fără a uita arestarea doamnei uh, Aung San Suu Kyi. Există peste 2200 de prizonieri politici care sunt arestați și aruncați în închisoare de ani de zile. și nu au absolut nici cea mai mică garanție în ceea ce urește drepturile fundamentale, libertatea de expresie, uh, libertatea presei. Uh, am văzut care au fost uh, evenimentele recente. Și ce putem spune astăzi este că acele alegeri nu vor fi uh, bine organizate, corecte și libere uh, dacă oamenii, dacă societatea civilă nu are posibilitatea de a se întruni, de a discuta, de a analiza Constituția pentru care li se cere să voteze și uh, ieri, spre exemplu, m-am întâlnit cu uh, militanți în favoarea democrației, militanți birmanezi și mi-au spus cum anume întregul sat de unde provin ei ar fi uh, votat împotriva Constituției. Dar problema este că din cauza presiunilor nu au uh, uh avut curajul să voteze împotriva Constituției. Săptămâna trecută, oameni au fost arestați doar pentru că au avut drapele cu uh, fotografia doamnei uh, Aung San Suu Kyi. Nu a existat niciun fel de dialog și comunitatea internațională nu a putut decât să asiste la aceste evenimente fără să intervină. Și deci, încă o dată, repet, ceea ce se întâmplă în Birmania este inacceptabil. E vorba de o criză serioasă. Există crime care au fost comise în ultimii 40 de ani și vă rog să mă scuzați, voi utiliza un cuvânt destul de puternic, e o adevărată rușine pentru întreaga omenire, pentru că această situație nu a fost considerată ca fiind una prim, primordială, prioritară pentru a interveni. Și mă refer la anumite țări care din păcate, susțin, uh, susține regimul care se află în Birmania și care reprezintă o parte din această problemă. Mă refer la generali. Generalii aceștia birmanezi sunt un adevărat grup de criminali și ar trebui să fie uh, judecați și condamnați la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Atanasiu! Trebuie să felicităm toate organizațiile internaționale pentru ceea ce fac, um, ținând cont de situația din Birmania și pe dumneavoastră mai ales, precum și biroul Euro-Birmania, pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce fac um, activiștii pentru drepturile omului în Birmania pentru că faceți eforturi mari pentru ca situația să se îmbunătățească. Acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Poate ne-ați putea spune ce pregătește Consiliul, dacă are de gând să impună sancțiuni. Deci care este punctul de vedere al Consiliului uh, ceea ce privește acest proces electoral? Am vrea să știm care este punctul de vedere al Consiliului, pentru că, bineînțeles, trebuie să facem totul pentru ca puterea juntei militare să nu se consolideze. Anders List, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o să iau cuvântul pe scurt în legătură cu punctul nostru de vedere. Mulțumesc uh, lui Han Yangwe este o plăcere întotdeauna să-l ascult pentru că cunoaște foarte bine situația și uh, este o persoană tolerantă, un membru tolerant al comunității din exil. Situația este foarte complexă și de aceea un răspuns simplu, haideți să întărim sancțiunile, um, nu este potrivit. Situația este în continuă schimbare, atât la nivel intern cât și la nivel extern. În Birmania a avut loc acest proces al lui Aung San Suu Kyi. O altă calamitate la nivel intern um, este tocmai programul de pregătire al alegerilor situație din zona Kokang uh, cu uh, riscul de a se extinde în alte comunități etnice, iar uh, impactul situației comunității Kokang asupra Chinei este de asemenea un element important. În paralel, Statele Unite a anunțat prin persoana lui Hillary Clinton uh, o modificare a politicilor față de această țară, um, lucru demonstrat și de vizita senatorului american. Deci, iată, situația este foarte complexă, um, la care se adaugă dificultăți socioeconomice. De aceea, un răspuns simplu și direct nu este posibil. Care este poziția Uniunii Europene? Știți uh, că grupul nostru de lucru funcționează din 96 și sancțiunile au fost uh, întărite de atunci. Să nu uităm că influența Uniunii Europene este importantă, influența asupra guvernului Myanmarului, dar acesta este limitată și a scăzut în timp din mai multe motive. Um, cu boi, boicotarea alegerilor, uh, boicotarea alegerilor nu este uh, cel mai, cea mai bună metodă. Uh, programul de pregătire al alegerilor este, nu este negociabil, așa cum a fost el uh, uh prezentat de junta la putere. Se îmi pare că acesta este probabil și uh, sursa uh, crizei uh, din uh, zona Chang. Ne putem întreba cât de libere vor fi aceste alegeri și ce putem face noi. Nu trebuie să uităm uh, ajutoarele umanitare care trebuie să continue să fie trimise în uh, zonă. Um, trebuie să ne asigurăm că situația din uh, zonele etniilor uh, cu probleme să nu degenereze. Noi, uh, la comisie, am hotărât să nu cerem pur și simplu sancțiuni în plus. Am căutat o abordare echilibrată, ținând cont de complexitatea situației așa cum am prezentat-o. nu dorim uh, să răspundem doar cu negarea dialogului în mod standard, ci să încercăm să schimbăm situația, bineînțeles, ținând cont de limitele influenței noastre. Am, ne-am extins uh, asistența la sănătate, la educație și cu anumiți împreună cu anumiți parteneri am creat uh, un nou fond pentru agricultură, pescuit, microcredite și acest uh, fond va fi lansat în următoarele săptămâni sau luni. Calea, numai, calea sancțiunilor cu siguranță nu va îmbunătăți situația. Din potrivă, nu va face decât să întărâte guvernul din Myanmar. Noi considerăm că trebuie să lăsăm uh, anumite canale de comunicare deschise. Este o cale pragmatică urmată de comisie pentru a deschide astfel de canale. În plus, am încercat și în oarecare măsură am avut succes pentru să deschidem un canal în legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Am încercat să stabilim contacte cu anumite, așa numite insule de bună guvernanță din guvernul Myanmarului. Mă voi opri aici și, bineînțeles, voi răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Poate, acum după ce veți asculta dezbaterea noastră, vă puteți gândi uh, și la faptul în care, modul în care Uniunea Europeană poate reacționa, poate uh, interacționa cu acest proiect, uh, acest proces electoral și să vedem ce cooperare putem avea cu China și Statele Unite pentru a ne concentra eforturile. Acum, uh, dau cuvântul colegilor deputați. Cine dorește să ia cuvântul? Cine dorește să deschidă dezbaterea? Eh, Rova Lohbiler, olkaa hyvä. Doamna Lohbiler. Danke, Madam Chair. I have two questions. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două întrebări și mulțumesc pentru prezentări. O întrebare adresată domnului Hangyangve cu privire la alegeri. Am înțeles de la reprezentantul Federației <clears throat> cu privire la alegeri că recomand, ne recomandă să ne opunem alegerilor și eu sunt de acord că aceste alegeri nu ar fi uh, alegeri libere, nici pe departe. Însă, și a doua întrebare adresată Comisiei Europene pentru că am înțeles că China are o influență mare asupra guvernului din Birmania. Am constatat acest lucru în ceea ce privește livrările de asistență umanitară. Și de aceea, cum încercați să discutați, să colaborați cu guvernul Chinei în această privință? Mulțumesc pentru întrebările adresate. Olkaa Doamna Corbe. Mulțumesc, doamnă președinte. Au fost uh, prezentări interesante pentru noi uh, în ceea ce privește situația actuală din Birmania, din mai multe puncte de vedere. Am constatat așadar că sunt uh, posibile mai multe perspective în această luptă pentru democrație, pentru drepturile omului și pentru drepturile minorităților. Sigur, există niște afirmații foarte dure și majoritatea statelor au căzut de acord să condamne acest regim militar. Am auzit în mod clar acest lucru, însă am dat ascultare și reprezentantului Comisiei, care spunea că diferitele măsuri politice trebuie oarecum conjugate, poate și mai multe sancțiuni, așa cum am uh, văzut și în trecut, după deciziile Consiliului, dar, uh, în opinia Comisiei, trebuie să existe și o abordare pragmatică cu asistență umanitară și alte mijloace de ajutorare. Așadar, o abordare dublă. <clears throat> Și mulți deputați din acest Parlament uh, sunt uh, oarecum șocați de această situație. Reprezentantul Comisiei vorbea de o situație în permanentă schimbare, sigur, dar la un moment dat trebuie totuși atinse niște rezultate. Se poate spune că situația este complicată, dar pe de altă parte este și foarte statică, pentru că nu se fac niciun fel de progrese. Tema Aung San Suu Kyi figurează pe agenda comunității internaționale deja din anii 80. Deja de foarte mult timp și, din păcate, trebuie să constatăm tot mereu că comunitatea internațională și reprezentanții pentru, care luptă pentru drepturile omului nu au reușit să schimbe situația în vreun fel. Iar reprezentantul Comisiei spunea un lucru care ne îngrijorează și anume că după fiecare criză, autoritatea generalilor până la urmă era întărită. Și în țara mea, știți când e un joc de cărți, în, vorbim de un atu, un atu care este ascuns în mânecă și nu știm cum anume partea adversă îl va uh, juca. De aceea, după părerea mea, Tema aceasta trebuie să fie considerată în continuare prioritar, prioritară, trebuie să denunțăm orice formă de abuzuri. Reprezentanții Uniunii Europene și a Națiunilor Unite uh, și toate instanțele internaționale au datoria de a, căsta, de a căuta și de a obține o alianță maximă pentru a avea o forță de uh, convingere suficientă în așa fel încât acest regim din Myanmar, uh, Birmania, să fie izolat, dar pe de același, în același timp trebuie să menținem contactul cu asociațiile civile din uh, Birmania și trebuie să continuăm programele de care dispunem de colaborare cu aceste asociații. Și acum mai rămâne o întrebare deosebit de importantă, o întrebare de actualitate, o întrebare pusă de doamna președinte, și anume care ar trebui să fie poziția Uniunii Europene, mai ales a Parlamentului European, având în vedere alegerile ce vor urma. Fiecare orator a încercat să explice care uh, este adevărata natura acestor alegeri, uh, care este situația cu opoziția democratică din uh, Birmania, care în foarte multe domenii de activitate nu are nicio posibilitate de a participa la dezbateri. Reprezentantul Comisiei a semnalat faptul că alegerile nu vor fi nici libere, nici corecte. E o poziție extrem de clară și tranșantă. Ce trebuie să facem noi acum? Să fim prezenți, să participăm în calitate de observatori la, ace- la aceste alegeri sau ne putem limita la o declarație de genul e doar o farsă și nu vom uh, participa. Iată o problemă complicată, pentru că simpla participare în calitate de observator europeni la procesul electoral uh, contribuie într-un fel sau altul la legitimizarea acestor alegeri. Și um, situația e dificilă. Și faptul că uh, există observatori internaționali care vor fi prezenți pe uh, teren va juca de asemenea un rol deosebit. Iată uh, o dilemă la care trebuie să găsim un răspuns clar și nu avem încă un răspuns în momentul de față. Mulțumesc pentru aceste uh, idei. Uh, are cu... După părerea mea, dezbaterea aceasta va fi o dezbatere interesantă. Uh, voi da din nou cuvântul deputaților. Chair, sorry I came late, so may... Doamnă președinte, îmi cer scuze pentru sosirea mea întârziată. Poate că întrebarea pe care intenționez să o adresez uh, și-a găsit deja răspunsul în prezentările invitațiilor noștri, dar o voi adresa oricum. Așa cum spunea distinsul meu antevorbitor, situația în Birmania, Myanmar nu se schimbă și asta de mulți ani de zile. chiar dacă întreaga lume încearcă să o sprijine, Aung San Suu Kyi are în continuare aceeași soartă și este ținută sub arest. De aceea cred că este datoria noastră să încercăm să găsim cele mai eficiente modalități de a o ajuta și de a schimba situația din această țară. Și din acest motiv consider că coordonarea activităților tuturor organizațiilor internaționale și ONG-urilor și a tuturor celor care pot veni cu sprijin ar trebui full, uh, fructificată. Știu de asemenea că la Națiunile Unite, distinsul profesor Gambari din, Gambari din Nigeria a vizitat uh, Birmania în repetate rânduri, s-a întâlnit cu generalii de acolo, însă rezultatele obținute au fost zero. De aceea, întrebarea mea este dacă considerați că există o posibilitate de coordonare a acestor eforturi, astfel încât în viitor să putem obține într-adevăr rezultate. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, spune președinte. Bineînțeles, vom avea și o a doua serie de întrebări, dar haideți să acordăm mai întâi cuvântul invitațiilor noștri. Una din întrebări, așadar, cum anume putem să ne asigurăm că China ia o atitudine fermă în această situație. Pentru că, fără îndoială, China ar putea avea o influență majoră. Domnule Yang Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că nu s-au pus niciodată la îndoială uh, abuzurile regimului militar și impunitatea de care se bucură la comiterea acestor crime. Însă, întrebarea adresată și anume cum anume se poate schimba această situație și cum anume s-ar putea coordona eforturile comunității internaționale, vă pot spune că în ultimii 20 de ani am încercat să atrag atenția opiniei publice internaționale asupra Birmaniei, acest uh, birou Euro-Birmania a fost creat special în acest scop, dar comunitatea internațională, așa cum spuneam, nu are nici voința și nici capabilitatea să, influențe, să, să influențeze uh, situația din Birmania. Acum, totuși, poate pentru prima dată, uh, există o speranță de a schimba situația din interior în Birmania, pentru că regimul militar a cedat și spune că vrea să organizeze alegeri. Pentru că consideră că trebuie să arate comunități internaționale că sunt aleși de către popor, chiar dacă în acest scop vor uh, apela la neregularități. Pe de altă parte, comunitatea internațională acum spune că nu dorește alegeri. Este o situație ciudată. Bineînțeles că și în condițiile în care va exista un parlament după alegeri, uh, regimul militar va încerca să controleze acest parlament. Deci trec practic de la o, o guvernare directă la una indirectă. De aceea, până la urmă, voința poporului nu este importantă. Dar, până la urmă, se pune întrebarea care este adevărata voință a poporului. De aceea vă spuneam că timp de 20 de ani la nivel internațional am încercat să schimbăm situația, nu am reușit. Oare nu ar fi mai bine să încercăm la nivel intern să schimbăm situația? spun acest uh, lucru pentru că în 90, când uh, a fost ales partidul lui Sansuki, spuneam că spuneam că ar fi uh, bine să permitem aceste alegeri. S-au contestat la data respectivă alegerile și partidul lui Aung San Suu Kyi a avut câștig de cauză poate că s-ar întâmpla din nou același lucru. De aceea există măcar această posibilitate ca voința poporului să fie într-adevăr ascultată până la urmă. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Atanasiu. Uh, puteți să răspundeți la întrebare și eventual să faceți câteva observații uh, față de ele menționate de deputați. Mulțumesc, doamna președinte. Mă întrebam în momentul în care am vorbit de uh, lipsa de atenție din partea comunității internaționale față de cazul birmanez. Uh, când am ascultat o uh, părerea reprezentantului comisiei, e bine, aveam impresia că începutul uh, intervenției mele încă mai este de actualitate, pentru că nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un singur punct în care s-a reușit o adevărată luptă împotriva impunității uh, de care se bucură generalii din Birma. Yeah. Comunitatea internațională insistă asupra unui dialog uh, cu autoritățile și acest dialog pare să fie o prioritate pe agenda, dar dialogul nu a dat rezultate și acum avem foarte multe lipsuri și neajunsuri față de cazul birmanez. Uh, de aceea ar trebui să ne concentrăm pe societatea civilă birmaneză și nu pe uh, tot felul de organizații care vin din exterior și care lucrează în Birmania. Noi trebuie să uh, acordăm atenție societății civile birmaneze și să vedem cum anume putem să uh, dăm curs cerințelor acesteia. Există un motiv foarte simplu. Uh, ideea pe care am evocat-o în prezentarea mea și anume că aceste alegeri reprezintă o adevărată înmormântare a democrației birmaneze încă este de actualitate, pentru că dacă vom da curs acestor alegeri, vom legitima pentru încă 30, 40, 50 de ani acest regim militar și nu este o opțiune, nu este o opțiune valabilă pentru populația civilă din Birmania. Și, în final, uh, nu știu, populația civilă nu poate fi în favoarea unor uh, sancțiuni, sancțiuni impuse de către Uniunea Europeană. Dacă vă hotărâți în continuare să păstrați aceste sancțiuni, vă rog să uh, sancționați interesele financiare, importul de gaz, de petrol. Cu toții știm care sunt companiile petroliere care sunt prezente în Birmania. Încercați să găsiți soluții la nivelul asigurărilor sistemului de uh, asigurări. Centrul Internațional pentru Asigurări uh, pentru astfel de companii se află în Londra, Londra, capitala unei țări care este membra Uniunii Europene. Pentru a avea sancțiuni corecte și țintite, uh, trebuie mai întâi uh, țintite aceste companii. Și deci, la un moment dat, trebuie să avem un discurs direct. Uh, Uh, însă am senzația că nu există această voință politică chiar și din partea Uniunii Europene pentru ca să blocheze orice fel de acces al uh, acestor generali la uh, sumele și banii care provin din petrol. Situația, într-adevăr, este dificilă. Dar așa a fost și cazul și în Darfur, și în Columbia, și în Congo. De aceea, Uh, Federația Internațională pentru Drepturile Omului și alte uh, ONG-uri susțin mișcările locale din societatea civilă care încearcă să apere drepturile omului. Noi știm cât de complexă este situația. Nu pot să văd cum anume încă mai putem discuta despre alegeri, pentru că oamenii nici măcar nu vor avea acces la textul Constituției. Constituția este complexă complicată, complexă, cu mai multe parlamente, cu mai multe niveluri federale, etc., etc. Cum anume, nici măcar nu va exista un dialog, pentru că acesta nu va fi permis de către generali. Și eu încă ajung la aceeași concluzie. Cum anume vă puteți aștepta să aveți o evaluare pozitivă în, în trunul din regimele cele mai Uh, sângeroase din uh, lume. E nevoie de un uh, dialog politic, dar acesta intervine doar în momentul în care se angajează deja un proces de anchetă și de rezolvare a tuturor abuzurilor din Birmania. Trebuie luptat cu înverșunare împotriva oricărei forme de impunitate. Și abia apoi putem avea un dialog și putem vedea dacă am obținut rezultate tangibile, da sau nu. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Atanasiu. Înainte de a da cuvântul, reprezent, cuvântul reprezentantului Comisiei, aș avea și eu două întrebări. Dacă nu greșesc, în septembrie 2010 va avea loc aici la Bruxelles ședința um, întâlnirea grupului ASEAN cum uh, aveți de gând să pregătiți acest summit de la Bruxelles? Este o întrebare pe care o adresez Comisiei. Uh, am putea poate să organizăm un forum în același timp aici la Parlamentul European, dacă Parlamentul este de acord. Eu am uh, participat uh, la un forum uh, cu cetățenii europeni și cetățeni din aceste țări în trecut. și din câte mi-aduc aminte, în cadrul președinției finlandeze, um, ministrul finlandez al afacerilor externe a primit opoziția din reprezentanții opoziției din Birmaniei cu ocazia acestui um, întâlniri din uh, organizate în Finlanda. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Myanmarul uh, este membru în ASEM, deci uh, poate să participe la ședințele acestui grup. Avem o regulă pentru ședințele care au loc în Europa. Deci guvernul Myanmarului uh, să fie prezent uh, ca opțiune mai bună decât izolarea acestei țări pentru că um, guvernul acestei țări dorește să se izoleze. Și acum ajung la chestiunea Chinei. Cum cooperăm cu China? Doamna Ferro-Valner, doamna comisar, uh, s-a angajat uh, să aducă discuție, în discuție Myanmarul toate întâlnirile posibile cu chinezii. De asemenea, în contextul UE-ASEAN se discută în mod regulat despre Myanmar. Și având în vedere faptul că va avea loc această summit ASEAN, uh, se datorează tocmai insistenței noastre. Doamna Ferrovaldă încurajează guvernul din Myanmar să coopereze cu domnul Fasino ca, al cărui sarcină este să ofere sprijin birourilor ONU. Aș uh, vrea să clarific o neînțelegere. Mă bucur de faptul că um, avem multe proiecte în picioare pentru Myanmar. Mă bucur, e bine că avem ONG-uri care funcționează Uh, pentru a uh, lupta pentru o situație mai bună în această țară. Situația nu este stabilă, dar ce înseamnă de fapt stabilitatea? Avem un foaie de drum, situația este fluidă, complexă, după cum am spus, și peste un an o să trebuiască să ne confruntăm uh, cu un lucru inevitabil. Vom avea un guvern ales, uh, care bineînțeles nu va fi ideal, dar va exista. Uh, șansele pentru ca Uniunea Europeană să poată observa alegerile sunt minime, având în vedere uh, dorința guvernului să-și pregătească alegerile în mod izolat și pentru că avem nevoie de invitație pentru a observa aceste alegeri și se mai rămâne și problema legitimizării procesului sau mizării săi. Dar oricum nu vom primi o astfel de invitație pentru a observa alegerile. Uh, guvernul din Birmania a indicat vag posibilitatea unor observatori din partea ASEANului. În ceea ce privește diferitele uh, glasuri care s-au ridicat din uh, interiorul acestei țări, V-aș spune că eu am fost în această țară de 38 de ori, dacă număr vizele din pașaport și niciodată nu m-am întâlnit cu nimeni în această țară care s-a exprimat în favoarea sancțiunilor. Chiar dacă există multe opinii divergente în această țară, ele se referă la alegeri. Un grup pro-guvernamental consideră că alegerile vor instituționaliza un sistem de guvernământ hibrid civil-militar. Un alt grup, anumite grupuri etnice, doresc să folosească alegerile pentru a legitimiza sistemul care nu este astăzi legitimizat democratic. Și mai există un al treilea grup care continuă confruntarea, contestarea a tot ce zice guvernul. Deci este și aceasta o atitudine a unora dintre cei din Mișcarea pentru Democrație. Mai sunt și reprezentanții societății civile care cer uh, respectarea procesului de pregătire a alegerilor ca fiind credibilă pentru că ei doresc să se integreze în sistem. Deci, iată, chiar și atitudinile din uh, cadrul societății uh, birmaneze sunt foarte diferite. Și, sincer, aș spune, cine suntem noi să spunem uh, societății civile din Myanmar ce trebuie să gândească sau să facă? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule List. Mai avem câteva minute la dispoziție. Doamna Kildilsen a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc. O mică întrebare. Ce s-a întâmplat cu planul de acțiune în cinci puncte propus de domnul Gambari, la care, trebuia, la care junta trebuia să aducă un răspuns? Ați primit vreun răspuns? Aș avea și o întrebare reprezentanților um, uh, grupului. Uh, ați, aveți o rezoluție în legătură cu crimele împotriva umanității? Cunoaștem situația de ani de zile. Ce așteptați, ce sperați din partea Comisiei Internaționale de Anchetă? Ce ne-ar putea ea aduce în plus? Vă mulțumesc! Kiitos rouva Nielsen. Oliko siis eh, kysymyksenne eh, herra Sunt întrebări adresate domnului Yangue, nu-i așa? Da, vă rog. Voitte varmasti... No niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiulle, mutta muutkin voivat toki. Nu. De fapt, întrebările se adresau domnului Atanasiu. Vă dau dumneavoastră cuvântul, vă rog. Thank you. Um... Mulțumesc. Nu. Voi începe cu răspunsul în legătură cu Comisia Internațională de Anchetă. În ciuda faptului că uh, suntem uh, organizație non-guvernamentală, cunoaștem foarte bine situația, aș la fel de bine ca și diplomații străini sau Comisia Europeană. Acest raport trăia articolele 7 și 8 uh, din uh, statut pentru că dorim să demonstrăm lumii că majoritatea crimelor împotriva uh, umanității din aceste articole au fost uh, comise în Birmania. Nu putem să sesizăm Curtea Penală Internațională pentru că știm faptul că Consiliul de Securitate va bloca această, această um, posibilitate, având în vedere că Birmania nu face parte din statutul de la Roma, încercăm să avansăm cu o Comisie Internațională de Anchetă pentru a transmite Consiliului de Securitate mesajul. Iată, am primit aceste informații, nu spunem că sunt adevărate sau false, dar există indicații uh, Uh, clare, serioase că în Birmania s-au comis crime împotriva umanității. Deci trimitem o comisie internațională de anchetă care va decide dacă e adevărat ce se spune sau nu. Este un argument care ar putea funcționa pe lângă Consiliul de Securitate dacă Uniunea Europeană și ceilalți parteneri uh, ne susțin. Avem nevoie de, nevoie de un sprijin foarte activ din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și uh, din partea altor state membre din, ale Consiliului de Securitate din America de Sud, din Africa și așa mai departe. Diversitatea situațiilor din Africa și o cunosc bine pentru că mă ocup, sunt directorul biroului pentru Asia din Federația pentru Drepturile Omului, este legată de aceste valori asiatice. Deci va, se spune că valorile europene nu sunt aceleași ca și valorile Asiei. Statutul de la Roma reia valori universale și abordarea juridică este cea mai bună pentru a aborda problema impunității și păcii într-o țară sau alta, pentru că pacea nu poate exista într-o situație de um, într-o situație în care oricine poate să facă ce vrea. Atât uh, cei din Birmania, cât și actorii internaționali nu trebuie să uite acest lucru. Și uh, aș încheia răspunzând observației reprezentantului Comisiei Europene. Îmi pare rău, acesta nu este un guvern, este un grup militar care controlează o țară este, bineînțeles, uh, un partener în relații diplomatice ale Uniunii cu Birmania, dar nu este un guvern. Este un uh, grup de generali. Nu trebuie să uităm acest lucru. Și avem nevoie de o politică externă a Uniunii, uh, insistând asupra acestui element. În al doilea rând, nu putem să spunem aici birmanilor ce trebuie să facă în țara lor nu, de aceea suntem aici, bineînțeles, și mă tem de acest argument, de consecințele pe care le pot avea uh, când uh, este avansat într-un forum internațional. Nu este așa. Federația noastră colucrează cu birmanii și chiar dacă eu sunt de origine greacă, ca și interlocutorul meu, uh, lucrez în continuu cu birmanii și știu foarte bine ce așteaptă mișcarea democratică din această țară din partea uh, comunității internaționale. Spun că au nevoie de sprijinul Parlamentului European, Uniunii Europene. Nu le puteți refuza acest sprijin pe linia politică pe care o propun, pe care o propune mișcarea democratică din Birmania, care în mod destul de coerent de altfel, spunând nu, pentru că noi știm mai bine care este situația în diplomația internațională. Nu trebuie să facem doar diplomație, trebuie să apărăm drepturile unui popor. Despre asta e vorba, despre asta ar trebui să fie vorba în orice caz. Aceasta ar trebui să fie linia principală a Uniunii și a tuturor forumurilor internaționale care se ocupă de stabilitate și pace în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Atanasiu. Reprezentantul Comisiei mai dorește oare să intervină în ceea ce privește um, impunitatea sau eventual dacă aveți alte sugestii, alte concluzii pentru încheierea acestei dezbateri? Mulțumesc, doamna președinte. Ceea ce Federația Internațională pentru Drepturile Omului încearcă să facă este un lucru foarte bun. Problema este că e un proces de lungă durată. Uh, și durează ani de zile până când obții ceva în Birmania. Problema mai are și un alt aspect, și anume că alegerile vor avea loc săptămâna viitoare și trebuie să facem ceva. Pentru că nu putem să spunem pur și simplu, noi nu avem nimic de a face cu alegerile acestea și nu vrem să știm nimic despre ele. Uh, generalii pur și simplu nici măcar n-au nevoie să încerce să falsifice rezultatele. Cu siguranță vor câștiga. Și um, Chiar dacă spunem că uh, da, nu există partide de opoziție, dacă generalii vor uh, uh, contesta într-un fel sau altul rezultatul al alegerilor în cazul în care acestea nu le convin, vom ajunge noi oare la concluzia, iată, au avut loc alegeri, deci, în consecință, rezultatul este legitim. Nu. Nu știu dacă aceasta este uh, cea mai bună soluție. Nu putem să continuăm să spunem în continuare nu la orice. Nu ne putem adăposti la, uh, sub ideea că nu există partide de opoziție, deci asta este situație. Mulțumesc, spune doamna președinte. Această dezbatere cu privire la cazul birmanez este deosebit de util. Cu siguranță vom, uh, vom continua această dezbatere în cadrul Parlamentului European și cât de curând, cu ocazia delegației Goethe se va deplasa în regiune, vom avea ocazia să examinăm din nou această situație și să vedem care este strategia ce trebuie adoptată. Încă o dată doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru intervențiile făcute. Știu că aveți cu toții strategii relativ diferite și, în ciuda acestor diferențe, ați dezbătut în mod calm Uh, și rațional cu noi. Vom continua acum dezbaterea cu Consiliul și cu Comisia. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și prezență. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Abordăm acum punctul 4 referitor la Afganistan. Doresc să urez bun sosit doamnei Brit Svensson, care va participa la dezbaterile noastre, dezbatere referitoare la situația din Afganistan ca urmare a alegerilor uh, prezidențiale. Știți că am abordat deja această chestiune a Afganistanului săptămâna trecută în uh, Comisia de Afaceri Externe. Sunt convinsă că dezbaterile pe care le vom avea astăzi nu vor fi ultimele dezbateri pe această temă. Am uh, avut ocazia să luăm cunoștință, la cunoștință anumite rapoarte în ceea ce privește situația drepturilor omului în această țară. Deci, urez bun sosit, în modul cel mai călduros, invitatei noastre, doamna, doamnei Ahmadzia Langari. Este foarte important uh, faptul că uh, avem ocazia să discutăm cu doamna Ahmadzia Langari, care vine din Kabul și care dorește să facă o prezentare. Doresc să urez de asemenea bun sosit doamnei Reading din partea organizației Human Rights Watch, care de asemenea vine din Kabul. Bun sosit și dumneavoastră. Avem și un reprezentant din partea comisiei, mm, domnul De Viten, care lucrează la DG Relex și care se ocupă de politicile uh, referitoare la Afganistan. Cred că a călătorit foarte mult uh, între Kabul și Bruxelles în ultima vreme, pentru că, într-adevăr, a trebuit să urmărească îndeaproape acest proces electoral. Cu siguranță știți că misiunea observatorilor pentru alegeri a fost uh, condusă de generalul Morion. Uh, Vă rog, acum aveți cuvântul pentru a ne împărtăși rezultatele acestui uh, proces electoral. Madam Chairman, thank you. Uh, would you like the Commission to speak before uh, Mr. Zia? Mulțumesc, doamnă președinte. Doriți ca Comisia să ia cuvântul înaintea doamnei Langari? Nu, spune președinta. Speram ca domnul Langari să ia cuvântul primul, dacă nu vă deranjează. Vă rog. Mulțumesc, spune acesta. Bună ziua tuturor. Mă bucură faptul că am ocazia să fiu prezent aici și aș dori să mulțumesc uh, deputaților europeni pentru atenția pe care o acordă situației din Afganistan Invitația adresată mie uh, mi-arată că deputații sunt îngrijorați cu privire la Afganistan, <clears throat> unde în continuare ne confruntăm cu provocări din cauza lipsei de securitate datorate acțiunilor teroriste. Sigur, dacă comparăm uh, situația actuală cu cea din 2002, S-au avut loc uh, schimbări uh, majore în ceea ce privește libertatea de expresie, drepturile femeilor, protecția copiilor, situația celor cu handicap. În multe domenii s-au întâmplat totuși schimbări pozitive și s-a format și o societate civilă activă în Afganistan ceea ce nu se putea face acum 5 ani. Toate aceste schimbări sunt promițătoare. Cu toate acestea, situația în, e, continuă să reprezinte o provocare în mai multe privințe. O veste bună am totuși o persoană care a fost arestată anul trecut uh, datorită faptului că uh, a, <clears throat> a luat de pe internet un document pe care l-a pus și la dispoziția unui prieten, fiind uh, ca urmare condamnat în, pentru un an, a fost uh, totuși mutat în uh, altă parte a țării. Pentru acest uh, caz s-au mobilizat multe organizații din Afganistan uh, și organizații internaționale care au făcut presiune asupra guvernului din Afganistan și Uh, și personal uh, m-am uh, implicat, s-au strâns și semnături, peste o mie de semnături s-au strâns într-o petiție în acest sens. Au uh, avut uh, loc, după cum știți, pe 20 august alegeri prezidențiale și alegeri provinciale, ținând cont de situația foarte uh, instabilă din Afganistan. Aceste alegeri au fost uh, curajoase. Oamenii, în pofida problemelor cu care se confruntă, au participat la aceste alegeri și Conform informațiilor pe care le am, Comisia Electorală din 74% uh, din voturi 908.345 de persoane și-au exprimat votul. În acest caz, 31% din uh, totalul uh, celor care au votat au fost femei. A fost un uh, total de 28.000 de observatori care au monitorizat alegerile și dintre, dintre aceștia au fost inclus 61 de mii de femei. Restul au fost bărbați. Permiteți-mi să vă mai dau câteva informații. O veste tristă în ceea ce privește ziua alegerilor. Într-o mină din nordul, deci în, în nordul Afganistanului au fost uh, plasate mine, au, au avut loc și explozii la Kabul, au avut loc conflicte în provinciile din nord, la una dintre secțiile de votare la Kandahar a avut loc un atac cu bombă. 50 de oameni au murit în ziua de alegerilor. Au fost un total 130 de atacuri, inclusiv uh, atacuri sinucigașe. Au uh, existat victime și de partea poliției. Nouă, nouă civili au murit, 11 dintre cei care lucrau la secțiile de votare, peste 50 de atacuri, inclusiv 6 uh, atacuri sinucigașe, au putut fi oprite ca urmare a activității Departamentului Național pentru Securitate. 32, 32 de america, soldați americani, 4 uh, din Marea Britanie au uh, murit în luna august în activitățile de pregătire a alegerilor. De asemenea, 21 de talibani au putut fi uciși. Totuși, um, numărul de persoane care au participat la vot a fost destul de mare, ceea ce este încurajator. Au avut loc uh, fraude în diferite stații de votare. Însă, pe de altă parte, o, un anumit număr de secții de votare nici măcar nu au fost deschise. Însă, uh, numărul de voturi care s-a dat acolo uh, a fost complet, în mod ciudat. Mass media a obținut uh, fotografie cu ar arătând uh, cum uh, la o anumită secție de votare persoanele care uh, erau acolo pentru supravegherea alegerilor au ocupați cu uh, plasarea de buletine de vot în urnă pentru în favoarea unui anume candidat. Însă nu a fost o situație singulară. putem spune că pregătirea logistică a uh, alegerilor a fost satisfăcătoare? Dar nu s-au putut obține materiale cu privire la toate secțiile de vot. Au, peste 600 de secții de votare care urmau să aibă deschis în ziua alegerilor nu au fost deschise din cauza amenințărilor. Cu toate acestea s-au făcut anumite progrese. Comisia Electorală, înaintea de ziua alegerilor, a analizat uh, diferite plângeri primite și ca urmare au fost descalificați doi candidați la președinție și doi candidați în alegerile provinciale. Două femei au fost în rândurile candidaților uh, pentru președinție și șapte la funcția de vicepreședinte. Ținând cont de situația în Afganistan, este încurajator, dar, din păcate, nu au putut uh, să obțină voturi suficiente. O altă problemă a fost aceea că mulți dintre candidați nu au avut suficiente fonduri pentru campania lor. Doar trei dintre candidați au dispus de fonduri și au putut să-și facă campanie în mass media. și au reușit să vină și cu spoturi publicitare la televiziune, la orele de vârf. Un astfel de spot publicitar costând 600 de euro. Un minut și sunt candidați care s-au prezentat la televizor timp de o oră. Pe de altă parte, femeilor nu le-a fost permis să meargă în întreg teritoriu pentru a discuta cu populația. Au avut uh, și loc și atacuri la adresa candidaților electorali. Sunt multe probleme. Au existat intimidări. Totuși este bine că au avut loc aceste alegeri și trebuie să acceptăm procesul. Dar acum se pune întrebarea cum anume va procesa Comisia Electorală plângerile serioase care au fost adresate. Comisia Electorală Independentă a început uh, parțial o renumărătoare Uh, candidații însă au venit cu critici, uh, argumentând că nu există nicio bază legală. Am consultat uh, procedura Comisiei Electorale. Nu există niște reguli clare în ceea ce privește competența uh, a acestei comisii de a efectua numărători parțiale. Acum uh, s-a oprit această numărătoare și se procesează diferitele plângeri. Rămâne de văzut care va fi rezultatul. Vă stau, bineînțeles, la dispoziție pentru alte întrebări. Eh, Mulțumesc, domnule Langari. Iată, foarte multe informații care ne, ne liniștesc. Dau acum cuvântul doamnei Reid din partea Human Rights Watch. Yeah. Uh, well, thank you again for having me. Mulțumesc, doamna președinte, pentru informația, pentru invitația dumneavoastră și pentru organizarea acestei dezbateri. Mă voi referi pe scurt la alegeri. Uh, și voi uh, evoca de asemenea și problema drepturilor femeilor. Uh, dacă mai sunt și alte întrebări, voi răspunde ulterior. În ceea ce privește alegerile, Ziua alegerilor a fost o zi destul de violentă, cu violență multă, având în vedere numărul de incidente care au izbucnit cam peste tot în, uh, în Afganistan. Poate că e una dintre zile cele mai violente din ultimii ani ai Afganistanului. Uh, și, bineînțeles, acest lucru a avut un impact destul de mare asupra uh, prezenței la vot în uh, partea de sud, uh, de est a Afganistanului și acest lucru a avut de asemenea impact și asupra alegătorilor femei și a deschis oarecum drumul către anumite conflicte în anumite zone. Care au fost provocările uh, pentru a organiza această zi electorală în Afganistan? faptul că în foarte multe regiuni ale țării existau încă zone de conflict, zone în care guvernul și uh, comunitatea internațională ar fi putut face mai multe pentru a îmbunătăți situația în așa fel încât alegerile se deruleze în mod corect. Uh, uh, au mai fost și greșeli, uh, erori care au fost comise în zilele premergătoare alegerilor, pentru că foarte multe corpuri electorale uh, s-au organizat târziu, au antrenat oamenii târziu pentru a ști cum anume trebuie să deruleze alegerile și au fost plângeri ce au fost depuse în acest sens. Comisia Electorală Independentă a fost pusă sub semnul întrebării încă de la bun început și acest lucru a reprezentat un factor important în modul în care această comisie s-a, uh, s-a comportat ulterior. S-a pus chestiunea neutralității acestei uh, comisii electorale. Apoi, procesul de înregistrare al alegătorilor. Peste șapte milioane de uh, alegători au uh, primit uh, cartele de vot, au fost considerați ca fiind eligibili pentru a se prezenta la vot. Uh, Uh, știm că a avut loc uh, foarte multă fraudă. Uh, un alt aspect care a fost lăsat deoparte se referă la siguranța, securitatea femeilor care participau la alegeri. Ele s-au aflat întotdeauna într-o situație de nesiguranță și doar cu o lună înainte de alegeri uh, autoritățile competente s-au preocupat de acest aspect. Doar în iunie uh, organismele competente pentru alegeri au ținut seama de acest aspect. Și cred că acest lucru a contribuit la uh, modul în care femeile au uh, participat la aceste alegeri. Și poate că participarea feminină, dacă ar fi fost mai importantă, ar fi împiedicat frauda. Sper că toate aceste aspecte vor fi luate în considerare pe viitor, pentru că nu uitați că vor urma alegerile parlamentare anul viitor și deci e o ocazie unică pentru a îmbunătăți situația electorală în uh, lumina alegerilor ce vor urma. Poate că acest subiect ar trebui să fie analizat de competențe uh, de uh, organisme independente pentru a vedea cum anume putem îmbunătăți lucrurile pe viitor în perspectiva alegerilor parlamentare. Apoi, Alegerile parlamentare sunt diferite de alegerile uh, prezidențiale și provinciale. A existat o adevărată lipsă de voință politică din partea țărilor uh, care au contribuit la organizarea acestor alegeri, care nu și-au îndeplinit îndatoririle în ceea ce privește organizarea acestor alegeri. Acum avem speranța că pe da, pentru alegerile următoare se va da dovadă de mai multă voință politică și că vom avea un adevărat parlament ales care să fie curățat de orice formă de criminalitate. Cred că acest aspect trebuie luat în considerare în mod serios. Apoi, în ceea ce privește misiunea observatorilor trimiși de către Uniunea Europeană în uh, Afganistan cu ocazia alegerilor. A existat un raport un prim raport care a recunoscut în mod clar um, complexitatea acestor alegeri și cred că s-a obținut o imagine clară a modului în care s-a, derul, derulat uh, ziua alegerilor cu toată violența și conflictele care au izbucnit uh, pe întreg teritoriul și cred că observatorii și-au îndeplinit munca uh, în cam toate regiunile din Afganistan. Și poate că pentru alegerile următoare vor fi mai uh, conștientizați în ceea ce privește uh, natura uh, violențelor și posibilitatea existenței acestor violențe cu ocazia alegerilor. Trebuie să fim conștienți de posibilitățile de fraudă care există și poate că niciun observator uh, internațional n-ar fi avut, nu a avut în alegerile prezidențiale și provinciale posibilitatea de a analiza într-adevăr uh, gradul de fraudare. Apoi, Știți că o lege a fost adoptată în ceea ce privește șiiții, în primăvară. E o lege care neagă femeilor o serie întreagă de drepturi. Uh, spre exemplu, uh, dreptul de Melodia, uh, spre exemplu, pentru copii este întotdeauna încredințată bunicilor în loc să fie încredințată mamei. Uh, există foarte multe presiuni care au fost făcute asupra președintelui pentru ca această lege să nu fie aprobată. Au existat amendamente care au fost înaintate față de această lege și uh, acest lucru a s-a petrecut cam în mijlocul campaniei electorale și multe aspecte au fost trecute sub tăcere. Bineînțeles, președintele își dorea să obțină votul și din partea comunității șiite și putem spune că președintele s-a sprijinit pe elemente conservatoare și fundamentaliste din societate pentru a obține rezultatul pe care l-a obținut. Bineînțeles că ar trebui să facă concesii în ceea ce privește drepturile omului. Și aș ruga Uniunea Europeană să analizeze acest aspect, pentru că acesta a avut un impact real asupra modului în care uh, s-au derulat lucrurile. De asemenea, o altă lege a fost adoptată în ceea ce privește femeile, o lege care din nou uh, restricționează drepturile femeilor. Uh, se introduce conceptul de drepturi pentru femei în această lege pentru prima dată, dar pe de altă parte se neagă femeilor o serie întreagă de uh, drepturi. E vorba de legea împotriva violenței la adresa femeilor. Bineînțeles, guvernul se sprijină pe anumite elemente conservatoare din societate, însă e nevoie de discuții și dezbateri îndelungate cu talibanii. Uh, poate că Națiunile Unite vor reaminti autorităților din Afganistan angajamentele pe care și le-au luat la un moment dat. O soluție politică poate că s-ar putea găsi. În orice caz, aceasta este direcția înspre care ar trebui să ne mișcăm. Nu trebuie să pierdem din vedere femeile și drepturile acestora. Însă, așa cum ne demonstrează legea cu privire la comunitatea șiită, cred că există posibilitatea de a apăra drepturile uh, anumitor categorii din populație, spre exemplu femeile, în momentul în care există o adevărată voință politică în acest sens. Și acum, în ceea ce privește chestiunea generală a impunității. Lucrurile, bineînțeles, sunt interconectate și uh, comunitatea internațională care militează în favoarea drepturilor uh, omului este neliniștită de faptul că aceste alegeri vor avea un impact asupra guvernului Uh, ce va urma. După cum știți, uh, președintele a încheiat uh, o serie întreagă de acorduri cu tot felul de parteneri. Foarte multe promisiuni au fost făcute cu ocazia alegerilor și poate că în momentul în care lucrurile se vor liniști, vom vedea mult clar cine anume va fi numit în ce funcție. Deci, deocamdată e un punct de îngrijorare, încă nu avem uh, o fotografie clară a uh, modului în care vor, va evolua situația. Numirile vor avea loc în principiu peste o săptămână, dar cred că Uniunea Europeană trebuie să se angajeze uh, față de guvernul uh, din Afganistan, să ceară acestuia să acorde rolul ce trebuie acordat uh, femeilor într-un mod democratic, fără de care ne vom afla într-o situație de continuitate, unde uh, toate problemele de drepturile, de drepturile ale omului sunt, uh, uh, se reproduc în continuare și se repetă. unii se consideră deasupra legii și vor continua să acționeze în continuare ca și cum s-ar afla deasupra legii. Uh, mai există și chestiunea aceasta a investițiilor și fondurilor acordate de diferite guverne și state în uh, Afganistan. Și cred că acordarea acestor fonduri trebuie să fie legată de respectarea drepturilor femeilor în Afganistan. Kiitos Reid. Mulțumesc, doamna Reid. Încă o dată am uh, avut ocazia să constatăm cât de importante sunt drepturile femeilor în această dezbatere și în acest proces de validare electorală Trebuie să ținem seama, bineînțeles, de uh, posibilitatea pe care o vor avea femeile pe viitor pentru a participa la alegeri. Nu trebuie să pierdem din vedere acest uh, aspect. În orice caz, simt să vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat această lege care uh, este discriminatorie împotriva femeilor și care merge, uh, care contravine drepturilor uh, omului. Deci e clar că nu e suficient să modifici o Constituție pentru ca uh, automat drepturile femeilor să fie uh, pe deplin respectate. Uh, trebuie să evităm astfel de legi pe viitor. Toate aceste informații sunt deosebit de prețioase pentru noi și trebuie să facem în așa fel încât să utilizăm în mod corect aceste instrumente financiare și să le legăm de respectarea drepturilor omului. Vom vedea care va fi situația pe viitor și care sunt consecințele acestor alegeri. Acum aș dori să cer reprezentantului a Comisiei să ia cuvântul. Aveți câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a spune că Mă bucur că domnul Angării se află printre noi, că a venit uh, de la Kabul pentru a ne spune aceste lucruri. Urmărim cu atenție activitatea Comisiei Independente Afgane pentru Drepturile Omului. Știm cât de greu este să desfășoare această activitate pentru că trebuie să-și reconcilieze rolul de instituție guvernamentală cu încercarea de a promova respectarea obligațiilor internaționale ale Afganistanului față de comunitatea internațională. Suntem uh, de acord cu mare parte analizei uh, doamnei Rachel Reed și mi-aduce aminte, domnul președinte, nu știu dacă ați văzut caricatura din uh, Herald Tribune de ieri, uh, în care Obama spune președintelui Karzai, nu înțelegeți democrația și Karzai răspunde, și iar dumneavoastră nu înțelegeți Afganistanul. Cred că există adevăr în această caricatură. Întotdeauna am încercat să-i uh, convingem pe colegii afgani că trebuie să facă progrese în ratificarea tratatelor majore pentru drepturile omului, în dezvoltarea mass-mediei libere și s-au făcut multe progrese. Bineînțeles, diferența este foarte mare față de zilele talibanilor, dar e adevărat că un tratat trebuie, poate fi ratificat, dar mai întâi trebuie incorporat în legislația națională și apoi trebuie și aplicat și am văzut că libera exprimare și mass media au avut de suferit în ultimii doi ani și de aceea Uniunea Europeană și Norvegia au uh, dat publicității o declarație în legătură cu libertatea presei la începutul anului. Situația femeilor s-a înrăutățit în, uh, din anumite puncte de vedere și acest lucru ne preocupă. Voi da mai multe detalii ceva mai târziu. Bineînțeles, cel mai important element uh, este problema alegerilor, pentru că acestea au fost primele alegeri organizate de afgani de zeci de ani de zile. Situația de securitate s-a înrăutățit uh, și acesta a prezentat uh, o provocare majoră și este o realizare simplu fapt că aceste alegeri au putut avea loc. Chiar dacă în anumite părți ale țării, prezența la vot a fost foarte scăzută, un lucru care ne dezamăgește, bineînțeles. Cred că la Candar această prezență a fost de mai puțin de 10%. Am făcut ce am putut cu um, misiunea noastră de rezervare a regerilor, condusă de generalul Morion, care a fost pe teren încă de la începutul lui iulie pentru a evalua procesul uh, electoral și instituțiile electorale din întreaga țară să tragă învățăminte care pot fi uh, folosite mai târziu în procesul electoral. După alegerile prezidențiale, nu trebuie să uităm că urmează cele parlamentare, care trebuie să aibă loc înainte de iunie anul viitor. Misiunile, um, declarația misiunii de observarea alegerilor a fost completată de încă o declarație în care se susține uh, activitatea Comisiei pentru Plângerile Electorale, care are acum foarte multă muncă. Și această muncă a fost complicată, să nu negăm acest lucru, de faptul că Comisia Independentă Electorală a comunicat uh, rezultate definitive preliminare în care dă peste 50% domnului Karzai, astfel încât runda a doua nu mai fost necesară. Într-un moment în care în uh, continuat să existe incertitudine în legătură cu cifrele incluse în uh, totalul participării la vot. Există plângeri? cred că 2200, peste 2200 de plângeri care mai trebuie încă să-și găsească un răspuns. 600 de centre de votare pot fi considerate suspecte, dintre care unele sunt secții de votare fantomă. Deci doar o parte din voturile din aceste secții de votare fac parte din uh, voturile anunțate ca uh, fiind exprimate. Considerăm că e important ca procesul uh, juridic să continue și Comisia pentru plângerile electorale să-și poată asuma responsabilitățile. Nu putem uh, să evaluăm de acum rezultatul alegerilor, pentru că acest lucru ar putea prejudicia dezvoltării democratice a Afganistanului. Misiunea noastră de observare a legilor va rămâne pe teren până la sfârșitul procesului electoral. Și dacă până la urmă se hotărăște că trebuie să organizeze a doua rundă um, de vot, uh, va continua să rămână pe teren și numai după aceea își va da publicității raportul în legătură cu alegerile prezidențiale din Afganistan și recomandările sale pentru viitor. După cum s-a spus, pregătirea alegerilor de la anul este de asemenea o prioritate pentru că ar putea fi chiar și mai importante pentru a îmbunătăți credibilitatea unui sistem democratic și a procesului de democratizare a Afganistanului. De aceea sper că vom avea posibilitatea de a comunica cu noul guvern și cu instituțiile pentru ca recomandările noastre să uh, poată să aibă un impact cât mai mare. o evaluare a procesului de validare a voturilor trebuie să aibă loc, uh, pentru că acesta este legat direct de procesul de dezarmare a grupurilor armate, dar știm că nu e vorba doar de atât. Ehm, oricum, cetățenii afgani se așteaptă ehm, ca aceste probleme să fie abordate și, bineînțeles, alegerile eh, parlamentare eh, vor fi testul ehm, poporului afgan în acest sens. este indispensabil uh, și pentru uh, legitimitatea guvernului organizarea acestor noi alegeri, pentru că reprezentanții acestuia trebuie uh, să um, își asume responsabilitatea pentru acțiunile din prezent și din trecut. Câteva cuvinte despre mm, aspectul legat de drepturile omului. Știți probabil faptul că Consiliul a cerut uh, secretariatului uh, său și comisiei uh, să pregătească o nouă abordare față de Afganistan și Pakistan um, și lucrăm la aceasta. Va urma un document care sper va da mai multă importanță standardelor um, din comportamentul politic Uh, constituționalității guvern, acțiunilor guvernelor, reducerii corupției sau uh, acțiunilor în favoarea apărării drepturilor femeilor. Trebuie să interacționăm cât mai bine, să comunicăm cât mai bine cu noua administrație în acest sens. Este clar de ceva vreme încoace că noul uh, guvern trebuie să își uh, câștige credibilitatea față de poporul său în uh, serviciile mm, pe care le oferă, în modul în care apără drepturile omului, mai ales ale femeilor. Um, modul în care a comunicat uh, guvernul uh, interimar, chiar înainte de alegeri, uh, a arătat că a arătat comunității internaționale că modul în care se aplică legea nu poate să fie negociabil. Nu trebuie să uităm că violența împotriva femeilor crește. O problemă generală în Afganistan este faptul că sistemul justiției, sistemul judiciar nu este capabil să pedepsească acte de încălcare a drepturilor omului și ale femeilor. Parlamentul ar fi trebuit să-și exprime acordul pentru numirea uh, Uh, președintelui după decizia Curții Supreme. Acest lucru nu s-a întâmplat și acest lucru arată cum funcționează viața politică din Afganistan. Vă mulțumesc! Mulțumesc reprezentantului Comisiei. În ceea ce privește punctul de vedere al Parlamentului, în legătură cu aceste alegeri și această misiune de observare a lor, putem spune că nu s-au respectat uh, condițiile de bază pentru desfășurarea acestui proces electoral. Comisia ne-a explicat uh, puțin situația, vom ține cont de aceste explicații și acum deschid dezbaterea. Multă lume a cerut cuvântul, mă bucur. Voi citi lista celor care au cerut cuvântul. Herra Kazak, herra Obiols ja kysyn haluaako rouva Svensson puheenvuoron. Eh, sitten lisää vielä Lohbillerin ja... Mai avem alte cele de luarea cuvântului, am notat. având în vedere că sunteți atât de numeroși, vă rog uh, să luați cuvântul pe scurt pentru a asculta și răspunsurile invitaților noștri. Doamna Andrichiene, mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările susținute pe care le-am găsit foarte importante. Acum un an am avut ocazia să Mă deplasez în Afganistan, m-am întâlnit cu diferiți miniștri la Kabul. Am întâlnit și personalități din Consiliul Local și am avut ocazia să vorbim despre alegerile prezidențiale. Ne-am întâlnit și cu persoanele care de regulă sunt implicate în uh, procesul de organizare a alegerilor. Acum este interesant să vedem care a fost finalul. Aș avea câteva întrebări, în primul rând, adresate domnului Langari. După alegeri, Filip Morion, observator șef al UE, a făcut o, a dat o declarație spunând că metodologia a fost una bună, dar nu a fost cazul unor alegeri eh, libere în eh, mai multe părți ale teritoriului. Aș dori să comentați această afirmație. Sunteți de acord cu această evaluare sau nu? O întrebare adresată tuturor vorbitorilor. Care este opinia dumneavoastră cu privire la cali- cali- calitatea monitorizării internaționale? Dacă a fost suficientă sau nu? O altă chestiune pe care ați abordat-o deja în parte, dacă va avea loc o a doua un al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, nu credeți că ar destabiliza și mai mult situația din Afganistan? Ieri, pe CNN sau BBC, am urmărit o conferință de presă a șefului Comisiei Electorale, care spunea că va fi nevoie de două sau trei luni pentru investigarea tuturor plângerilor Așadar, uh, deja ne confruntăm cu incertitudine și instabilitate în țară. Nu voi adresa întrebări cu privire la participarea femeilor, pentru că toți dintre dumneavoastră v-ați referit la această uh, chestiune. Aș dori însă să, să mă refer la acoperirea în presă uh, a acestui, acestor alegeri. Considerați că a fost imparțială relatarea în presă. Menționați că la televiziune minutul costa 600 de euro, așadar nu a existat posibilitatea ca candidații la postul de președinte să se prezinte liber la televizor? intervine președinta și uh, spune dacă uh, toți dintre colegii noștri vor avea la fel de multe întrebări, nu cred că vom uh, reuși să ne încadrăm în timpul alocat. Aveți cuvântul următorul viitor, vorbitor. Eh, hier een inleiding gegeven heeft ook de vragen die al gesteld zijn door maar ook door mevrouw Andi. Mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările făcute. Eu însă îmi pun următoarea întrebare și anume, cum anume a fo- au fost percepute aceste alegeri de către misiunea de observare? Eu am avut impresia că imediat după alegeri am asistat la un raport mult mai pozitiv decât uh, al rapoartele pe care le vedem acum. Întrebarea mea este care sunt cauzele, proastă organizare sau ce anume? A doua întrebare, ce uh, învățăminte tragem pentru al doilea tur de scrutin și pentru viitoare alegeri? În al doilea rând, situația femeii nu este bună. Ce anume putem face pentru că comunitatea internațională se implică? Ce poate face Uniunea Europeană de exemplu în uh, chestiunea unui parlament al femeilor. Mulțumesc, doamna Oman Reiten, domnule Howitt. Very much, uh, President, and also to the, the speakers. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am uh, sosit după uh, prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Am uh, zâmbit atunci când uh, s-a spus că uh, misiunea de observare poate nu a menționat toate neregularitățile. Însă trebuie să menționez că observatorii UE nu au o proprie agendă, că sunt imparțiali. De aceea v-am și invitat să fiți prezenți aici pentru a da ascultare mai multor opinii. Aș uh, mai spune că ar fi bine să mai invităm și alte persoane în Parlament, în special pe generalul Muriu. Cred că avantajul uh, îl constituie faptul că dumneavoastră aveți o experiență mare, nu doar în acea regiune, ci și în alte țări din, din uh, zonă. Au fost uh, rapoarte cu privire la fraude și nereguli în cadrul procesului. Și una singură ar fi suficient pentru a pune la îndoială rezultatul. Casa este, are un avantaj de 20% și de multe ori Însă, chiar dacă se găsesc uh, fraude, se poate totuși constata care este voința exprimată de populație. În al doilea rând, uh, trebuie să menționez că există o diferență între nereguli și nereguli intenționate. Dacă uh, este o încercare sistematică de a influența rezultatul alegerilor sau nu. dacă am asistat la dificultăți de ordin tehnic, asta am vrut să menționez, să spun și comisiei. Nu prea sunt încântat când uh, aud păreri care spun că uh, tragem învățăminte pentru data viitoare, pentru că aceste alegeri sunt importante pentru populație. cred că a fi aici la Bruxelles și a ne da cu părerea cu privire la nereguli sau nu este abordarea greșită. Poate că ne mai spuneți câteva lucruri cu privire la sistemul de tranziție în ceea ce privește justiția, pentru că am fost implicat în aspectele acestui proces. Uh, noua strategie la nivel internațional în partea SUA și Marii Britanii încearcă să vine cu întărire în ceea ce privește securitatea. Nu știu în ce măsură acest lucru uh, va contribui și la o mai bună respectare a drepturilor omului. De aceea, cum evaluați dumneavoastră uh, situația cât de repede ne putem uh, aștepta la o implementare a acestor uh, promisiuni. Mulțumesc, domnule Howard, domnul Casaca. Mulțumesc, doamna președinte. La rândul meu și eu aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru informațiile extrem de interesante pe care ni le-au prezentat. Informații care demonstrează că Afganistanul este una dintre țările cele mai sărace și că poporul afgan este poporul care a suferit cel mai mult în ultimele decenii. Uh, războaie interminabile, încălcări ale drepturilor omului, condițiile de viață în țara aceasta sunt în continuare uh, foarte grele. Și aș avea o întrebare precisă uh, mai întâi, în ceea ce privește rezultatele alegerilor. Am aflat din uh, partea reprezentanților ONG-urilor și din partea reprezentanților comisiei că există un anumit, au existat un anumit număr de neregularități, ca să spunem așa, și eventual am putea presupune că uh, anul viitor, cu, cu ocazia alegerilor ce vor urma, aceste neregularități s-ar putea repeta. Dar, având în vedere aceste neregularități, care este importanța și legitimitatea acestor alegeri și aleșilor uh, pe scena internațională? O altă întrebare se referă la drepturile femeilor am uh, avut ocazia să vizionez un film, un film uh, despre o tânără fată obligată de către părinți să se deghizeze în uh, bărbat, uh, tocmai pentru a o proteja de taliban și pentru a-i da ocazia să meargă la școală. Dar, până la urmă, s-a descoperit uh, faptul că era vorba de o fată și ea a avut foarte mult de suferit Uh, din această cauză. Ce părere aveți dumneavoastră despre noua lege uh, de luptă împotriva violenței față de femei? Oare această lege este suficientă? Știți că Afganistanul este uh, parte la mai multe convenții internaționale care protejează drepturile omului. Um, Afganistanul va continua oare să-și respecte angajamentele așa cum sunt ele definite în aceste convenții? Mulțumesc! Kiitos, herra Kazak. Sitten vielä tällä kierroksella lopuksi. Ehm, domnule Kazak, pentru a încheia această uh, primă rundă de întrebări, are cuvântul doamna Svensson, președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Mulțumesc! Uh, doamna președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea de a participa în această întrunire, ședință astăzi și am speranța, în calitate de președinte a Comisiei pentru Drepturile Femeilor, că vom avea o colaborare desăvârșită cu Comisia dumneavoastră. Cu toții, cred, suntem de acord asupra faptului că drepturile omului sau drepturile femeilor sunt importante și doresc să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit și care ne-au furnizat informații deosebit de interesante. Aș avea câteva comentarii pe scurt de făcut și câteva întrebări de adresat. În momentul în care intervenția internațională a început în Afganistan, drepturile femeilor se aflau pe un loc prioritar în agenda de intervenție, dar din păcate constatăm că această chestiune în ziua de astăzi pare să fie uitată și nu mai face parte din agenda. Și, aș, după părerea mea, există două motive care ar putea explica această situație. Mai întâi, uh, comunitatea internațională a fost multă vreme îngrijorată de uh, modul în care femeile au fost uh, opresate în, uh, și exploatate în um, societatea afgană. Poate că un alt motiv ar fi faptul că nu avem mijloace concrete, politice, uh, pentru a susține mișcarea femeilor, mișcările feministe din uh, Afganistan. Apoi, noi, după cum știți, Uniunea Europeană este o regiune demilitarizată și uh, ne dorim ca femeile să poată contribui la rezolvarea conflictelor uh, care există în Afganistan. Și femeile nu trebuie să devină doar o chestiune uh, strict politic sau uh, teoretică, o chestiune teoretică. O atenție deosebită trebuie acordată poziției femeilor și acest lucru se poate face prin recunoașterea și susținerea femeilor uh, care joacă un rol important în rezolvarea conflictelor din Afganistan. Trebuie să le suportăm familiile, să le sprijinim, trebuie să sprijinim acele comunități care au fost în mod direct afectate de către conflicte. În ceea ce privește participarea feminină la aceste alegeri. Mie mi se pare uh, că uh, femeile, o categorie socială care a fost uh, oprimată, uh, nu poate să-și permită să voteze masiv și în mod independent. Bineînțeles că femeile fac parte din această categorie oprimată și mă bazez când spun acest lucru pe informațiile pe care le-am obținut până în prezent. Apoi, în ceea ce privește înregistrarea alegătoarelor, uh, dacă femeile își doreau să uh, obțină această cartelă de vot, au, au trebuit să facă Uh, fotografii care să poată să fie puse pe acele cartele de vot. Dar acestea au fost utilizate pentru a crea cartele de vot false pentru uh, alegătoare care pur și simplu nu existau. și v-aș fi recunoscătoare dacă ați avea uh, informații pe care să ne le puteți da cu privire la aceste aspecte și cu privire la modul în care aceste dificultăți ar putea fi rezolvate pe viitor. Încă o dată, aș dori să-mi exprim speranța că vom avea o cooperare desăvârșită cu comisia dumneavoastră, între comisia dumneavoastră și comisia pentru femei. Cu toții avem aceleași interese și asta din multe puncte de vedere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! doamnă Svensson, este foarte clar faptul că sub comisia noastră și comisia pe care o conduceți dumneavoastră au foarte multe puncte comune și este evident că această cooperare va fi desăvârșită. Poate că acum ar fi bine să ascultăm răspunsurile și observațiile din partea invitaților noștri, după care vom putea continua. Mai am și alți uh, oratori care s-au înscris să ia cuvântul pe lista de oratori. mai avem și un reprezentant din partea unei rețele de analiști afgani, care, bineînțeles, a fost deosebit de implicat în procesul electoral și ar fi bine să ascultăm și punctul dumisale de vedere. Mai întâi, domnul Langari, vă rog, aveți cuvântul. Very serious question also se pune, este într-adevăr o problemă dificilă. Mai întâi, în legătură cu zilele alegerilor uh, și regula privind observatorii internaționali, conform datelor pe care le am eu, aproximativ 1106 observatori internaționali din partea 30 de organizații internaționale au participat la observare a alegerilor. Dar, având în vedere că situația securității a fost foarte proastă în acea zi, nici în Kabul, multă lume nu a putut circula. Chiar familia mea a mers foarte repede de la secția de votare și s-a întors repede înapoi. Mm, controlele de securitate au fost foarte uh, stricte. Oricum, comisia noastră a monitorizat uh, întregul Afganistan uh, cu 300 de persoane și eu consider că, având în vedere situația securității, situație foarte dificilă, nu a putut face mai multe Oricum, presiunea internațională pentru ca lucrurile să se petreacă bine în Afganistan a fost un lucru pozitiv, faptul că s-au organizat conferințe de presă și așa mai departe. În ceea ce privește drepturile femeilor în Afganistan, trebuie să spun că este o problemă foarte dificilă. E foarte dificil uh, să găsim o soluție. cei care au fost deja în Afganistan știu care este situația femeilor. Majoritatea femeilor nu știu să citească. Asta nu înseamnă că trebuie doar să le învățăm să scrie, să scrie și să citească și am rezolvat problema. Problema este cum uh, să îmbunătățim participarea lor la viața socială. În ziua alegerilor, uh, multe femei n-au recunoscut nici poza candidaților, n-au, nu, nu au putut să citească nici numărul candidaților. Uh, nici măcar soților, sau, chiar dacă soților sau altcineva le-a arătat pentru cine trebuie să voteze. Uh, în afara Kabulului uh, se observă foarte ușor cât de proastă e situația chiar dacă s-au făcut multe eforturi pentru a îmbunătăți situația femeilor, pentru ca într-o zi ele să poată să își apere propria cauză. Bineînțeles, avem câteva femei foarte active la nivelul guvernului, parlamentului, ONG-urilor. E un lucru apreciabil, dar Având în vedere situația majorității femeilor, uh, mai avem încă foarte multe de făcut. Și trebuie să facem multe eforturi pentru a îmbunătăți această situație. Cineva a pus o întrebare în legătură cu forțele de securitate și modul în care acestea pot funcționa mai bine. Încă nu există suficientă încredere în armata și poliția Afganistanului. Eu consider că dacă mâine forțele internaționale ar anunța că își au uh, bagajele și uh, pleacă din Afganistan în câteva luni sau peste un an, eu cred că uh, poliția sau armata s-ar dezmembra în ziua următoare și atunci Kabulul uh, Uh, s-ar împărți în cartiere dominate de diferite facțiuni, de diferite uh, grupuri de influență. Deci, forta, for, prezența forței internaționale este necesară pe o perioadă mai lungă încă. Și având în vedere că americanii și britanicii au anunțat că vor rămâne mai multă vreme în Afganistan, uh, Uh, ne fac să avem încredere că până atunci poliția și armata afgană vor putea asigura securitatea teritoriului. Treb- acest lucru îi frustrează pe talibani și îi, uh, îi fac um, să nu mai aibă curajul de a avansa, îi descurajează. Altfel, uh, talibanii riscă să câștige putere. Deci e important ca societatea internațională să continue să susțină Afganistanul. dacă uh, Afganistanul uh, va fi dominat de talibani, uh, o mare parte a comerțului internațional va avea de suferit uh, în Orientul Mijlociu și așa mai departe. um, e adevărat această caricatură despre care a vorbit cineva, că atunci când Obama a spus lui Karzai, Karzai nu știi ce înseamnă democrația și Karzai a răspuns nu știi ce înseamnă Afganistanul, cred că este adevărată. Cum credeți că putem noi aplica toate normele și standardele internaționale având în vedere situația din Afganistan? Cum putem aplica drepturile omului, drepturile femeilor, nu put, este de neimaginat ca astăzi să se poată oferi femeilor din Afganistan o situație ca acea a femeilor din Europa, de exemplu. Avem nevoie de atât de mulți bani pentru a le educa, pentru a le învăța să citească deja. De multe ori, fetele nu pot să meargă la școală în zonele rurale, uh, pentru că aceste școli sunt, de, sunt departe de case, trebuie să meargă pe jos 10 kilometri, deci se pune o problemă de securitate. Iată de ce aceste uh, fete nu pot beneficia de educație. Deci cum pot să ajungă aceste femei în Parlament uh, pentru a lupta pentru drepturile lor? Va fi foarte dificil ca ele să poată să participe pe deplin la, în societate. blame on Karzai uh, is okay that uh, uh, he don't know democracy because there's a lot of corruption. E adevărat uh, și uh, această uh, acuză la adresa lui Karzai că nu cunoaște democrația. Într-adevăr, nepotismul, uh, uh, mita și uh, corupția sunt o realitate în Afganistan astăzi dacă, da, mi s-a pus o întrebare și dacă va exista o a doua rundă a alegerilor. But how we can uh, make an arrangement, how it can be done that to finalize the first round. Întâi trebuie să vedem cum uh, finalizăm uh, rezultatele pentru prima rundă. Acesta este un răspuns uh, pe care trebuie să-l găsească Comisia Electorală. Uh, trebuie să hotărască care urne de vot uh, sunt valabile în funcție de um, locurile de unde vin acestea, în funcție de fraudele suspectate și așa mai departe. Deci, deja aceasta este o problemă majoră. chiar și după procesarea tuturor uh, celor 600 de plângeri uh, grave primite uh, probabil că dacă atunci uh, nimeni, niciun candidat nu va primi peste 50% din voturi, conform Constituției trebuie să organizeze a doua rundă. Dar Într-adevăr, trebuie să ne pregătim pentru a doua rundă dacă e nevoie, pentru că acesta este principiul democrației. Nu avem altă posibilitate, alta alegerile, alta alegere. Mă scuzați. Um, s-a pus o întrebare în legătură cu legea, legislația afgană, care nu respectă tratatele internaționale ale, um, pentru drepturile omului, chiar dacă Afganistanul a semnat șase astfel de tratate. Doar Convenția Internațională privind drepturile persoanelor cu handicap nu a fost semnată, celelalte au fost semnate. Aș vrea să vă spun faptul că în momentul în care Constituția a fost uh, discutată în Parlament, în lui 2004 au avut loc multe dezbatere în legătură cu modul în care um, această Constituție poate fi acceptată la nivel internațional. Uh, avem un articol în care se prevede că legislația afgană trebuie să respecte tratatele internaționale, dar la articolul 3 se spune că nu poate, nu uh, nu pot să existe legi în Afganistan care să uh, contrazică principiile islamului. Iată două articole care se bat cap în cap, într-un anumit fel. Um, um, s-a adoptat o nouă lege în uh, domeniul dreptului familiei. Trebuie să vă spun că înainte de acest proiect de lege, înainte de discutarea acestui acest proiect de lege a fost discutat cu Departamentul Ministerului Justiției și Comisia Drepturilor Omului a pus în discuție acest lucru cu societatea civilă și apoi a făcut sugestii. Și colegii din Comisia pentru Drepturile Omului au discutat acest proiect uh, și cu reprezentanții Uniunii Europene înainte deci de aprobarea legii în Parlament. Din păcate, atunci nimeni nu a luat suficient în serios această lege. Numai după um, semnarea legii de către guvern, în momentul în care au ajuns în Parlament sau um, observatorii internaționali au ridicat probleme legate de acesta.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 Gata. Mulțumesc foarte mult, domnule Langari. Doamne Reed, v-aș ruga să fiți mai concisă, dacă se poate, astfel încât să avem timp pentru a doua rundă de întrebări. Doamne Reed, vă rog. Pe scurt, cu, în referitor la întrebările legate la alegeri, dacă un al doilea tur de scrutin ar fi un cadou pentru talibani sau nu dacă ar exista un, un al doilea tur, dacă ar putea avea loc fără violența la care am asistat în primul tur. Sigur, uh, este o provocare majoră. Ar fi foarte dificil de uh, asigurat mai multă securitate, ca să fim sinceri. Dacă rezultatul alegerilor reprezintă voința poporului indiferent de fraudele consemnate, Depinde de uh, procentul care va fi atribuit lui Casai. Acum întrebarea se pune dacă Comisia Electorală care tratează plângerile va reuși să reflecte în mod uh, clar uh, nivelul fraudei la care am asistat. Pentru că nu beneficiază de suficiente resurse, de suficiente persoane care să investigeze aceste plângeri. Nu știm dacă rezultatul alegerilor până la urmă va fi sub 50% pentru Casai. Acum, uitându-ne la anul viitor și la problemele actuale, cred că aveți dreptate. Cred că de importanță vitală este uh, să acordăm acestei comisii electorale de anchetă timpul necesar pentru a investiga toate aspectele din procesul electoral. Au fost diferite întrebări cu privire la monitorizare, monitorizare din partea misiunii europene. Cred că au fost uh, probleme în ceea ce prezintă uh, declarația de presă inițială. Nu știu dacă a fost o decizie politică sau nu, asta o las la latitudinea dumneavoastră, dar cred că Toată lumea a avut o atitudine pozitivă în preajma alegerilor și în ziua alegerilor. culminând în afirmații în ziua alegerilor cum că talibanii nu au reușit să deranjeze alegerilor. Sunt multe țări însă care care uh, sunt implicate în Afganistan și a căror populație de acasă nu vrea neapărat uh, știri negative cu privire la ce se întâmplă acolo. Poate și acestea sunt uh, considerente, dar în orice caz trebuie să ne preocupăm în continuare pentru viitorul Afganistanului. Raporturile cu privire la violență din ziua alegerilor au fost uh, arestat 14 jurnaliști. Am vorbit cu o serie de jurnaliști care au fost bătuți de poliție încercând să relateze despre violențe. Au fost uh, mm, serioase semne întrebare. Acum, în ceea ce privește relatările mass media de stat, dacă au fost folosite pentru candidatul în funcție, Uh, trebuie să spun că guvernul a devenit mai autoritar în ceea ce privește relatările negative din media. Așadar, mass media a fost supusă unor presiuni mai mari, astfel încât uh, nici nu știu dacă se mai poate vorbi despre o presă independentă. În ceea ce privește problema femeilor, așa cum spunea domnul Langari, cred că cheia succesului este o mai bună educație uh, și uh, accesul fetelor la uh, la ciclul secundar de studii. Uh, la nivelul clasei a 10 doar 4% uh, din uh, fetele de vârstă școlară se mai află la școală. Am văzut și o îmbunătățire în ultimele luni în ceea ce privește numărul de victime din rândul civililor. Au, s-au făcut și încercări serioase în acest sens, dar uh, evenimentele din Cunar ne-au arătat uh, și în ultimele zile că implementarea acestor uh, principii va mai dura pentru dar în general putem totuși uh, constata o îmbunătățire. Mă voi opri aici. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Aș dori să dau acum cuvântul pe scurt uh, lui Kavola din partea rețelei de analiză pentru Afganistan. Mulțumesc! Aș dori să vă atrag atenția asupra unui raport uh, coprins în uh, documentația pe care o aveți. Este un raport cu privire la ziua alegerilor. S-a pus o întrebare mai devreme cu privire la faptul uh, dacă fraudele și manipulările din ziua alegerilor ar fi avut un efect asupra rezultatului alegerilor. În analizele noastre facem distinția între două tipuri de manipulări. În primul rând, manipulări care nu au influențat rezultatul alegerilor, dar au influențat modul în care oamenii au perceput alegerile. Ne înțelegem în ceea ce privește procesul influențarea votanților pentru a vota pentru un anumit candidat, dar există de asemenea și manipulări care au efect asupra rezultatelor, incluzând aici uh, votarea numele altor persoane, care s-a constatat uh, în multe cazuri și de asemenea și inducerea de buletine de vot uh, fictive în urne. S-a discutat și despre observatorii internaționali aici și mă tem că doar puțin dintre aceștia au fost prezenți acolo unde au avut loc fraudele masive. Pentru că acestea s-au întâmplat cu ziua ă, în seara premergătoare alegerilor. Deci au avut loc fraude majore care nu au fost ă, reflectate în constatările diferitelor misiuni de observare. A mai existat o întrebare cu privire la legislația referitoare la femei și votul femeilor. Avem un raport uh, care s-a referit la un fenomen pe care l-am denumit uh, femeile votante fantomă. Sunt 70 de milioane de uh, persoane cu drept de vot în Afganistan. Aș mai menționa. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră interesante. Sunt sigur că uh, reprezentanții Comisiei le-au ascultat cu mare atenție. Vom mai prelua câteva întrebări din partea deputaților pe care uh, i-am scris uh, pe listă. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc și uh, pentru criticile la adresa primei declarații de presă, pentru că nu este de înțeles uh, cum în mass media citeam despre dificultățile cu care s-a, ne-am confruntat la legile din uh, Afganistan și apoi această declarație de presă cosmetizată. Am, datorită faptului că avem așa de puțin timp, domnule Angari, care considerați că ar fi două dintre cele mai importante puncte slabe ale sistemului de justiție. Uh, o a treia întrebare, știm că uh, organismul uh, pentru drepturile omului ale UNO nu a avut acces la închisoarea din Bagram, închisoarea americană. S-a schimbat situația până acum? Mulțumesc, Foarte pe scurt. Știu, mi s-a cerut să avem comentarii scurte, dar aș profita de ocazie de faptul că punctul nostru de pe ordinea de zi uh, se referă nu numai la alegeri, ci și la situația generală a drepturilor omului din Afganistan. Și cred că intervențiile, uh, cu toate nuanțele și informațiile și analizele pe care le-am putut asculta, au fost informații extrem de interesante. Și nu aș dori să mă refer la niciuna în particular, pentru că toate aceste informații au contribuit în mod extrem de util la îmbunătățirea analizei noastre despre ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă în continuare în Afganistan cu ocazia alegerilor prezidențiale și alegerilor provinciale. Însă, dacă îmi permiteți, aș dori să introduc o nouă perspectivă, să încercăm să răspundem la întrebarea următoare despre deci, ce anume discutăm când discutăm despre drepturile omului în Afganistan. Bineînțeles că nu trebuie să relativizăm lucrurile la infinit. Știu că putem evoca valori etnice, religioase, etc., etc., în așa fel încât să putem nuanța ce înseamnă anume lupta pentru drepturile uh, omului. Dar cred că în cazul Afganistanului trebuie să stabilim prioritățile, să vedem care sunt acestea. Pentru că e vorba de un país, de o țară, hai să, să fim foarte clari, o, o țară bolnavă, o țară în conflict. Și nu e doar o afirmație de tip retoric. Este evident că uh, uh, Afganistanul este bolnav din cauza istoriei sale, din cauza războaielor necontenite. Uh, pentru că e vorba aici de decenii de luptă. Eu m-aș referi mai degrabă la ceva extrem de concret din punctul de vedere al drepturilor omului. Uh, această țară este o țară bolnavă pentru că o mare parte din populația sa este o populație care suferă împreună cu alte țări africane, spre exemplu Angola sau Sierra Leone, are, este țara care are mortalitatea infantilă cea mai ridicată din lumea întreagă. Uh, 152 de copii uh, la 1000 de locuitori, copii care deced, decedează din cauza unor infecții cronice, uh, deci, mai mult de jumătate din copii se află în uh, cazuri de malnutriție cronică și speranța de vi- viață este doar de 43 de ani. Și cred că prioritatea noastră în lupta pentru drepturile omului uh, în Afganistan aici se situează. Domnul Langari spunea uh, ceva cu care sunt întru totul de acord. Haideți să vedem, indiferent care ar fi valoarea pe care o vom face noi din punct de vedere politic, va exista o prezență internațională uh, prelungită în Afganistan. E un lucru pozitiv. Luăm cunoștință de faptul că uh, această uh, informație uh, se va verifica, se va adeveri ulterior. Și asta ce înseamnă? Care sunt prioritățile acestei prezențe internaționale? Cum anume această prezență internațională trebuie utilizată? Bineînțeles, din punctul nostru de vedere, Uh, aceasta trebuie să se uh, concentreze nu numai pe lupta împotriva talibanilor care sunt asimilați în categoria teroriști, ci ar trebui să aibă și o abordare care să permită salvarea mai multor vieți în Afganistan. Deci, spre exemplu, aspectul medical uh, Uh, și voi încheia destul de repede, doamna președinte. Uh, aspectul medical uh, pe care îl poate asigura prezența internațională în Afganistan este un element important. Încercăm să acordăm mai multă atenție vaccinelor decât gloanțelor. Și cred că ar trebui să avem o astfel de abordare în Parlamentul European. Aș mai adăuga, adăuga încheiind, că aceasta este o, o, și o parte din răspunderea opiniei publice din uh, Afganistan. Comitetul Internațional al Crucei Roșii a marcat uh, aceste elemente ca fiind drepturi fundamentale pentru cetățenii și cetățenele din uh, Afganistan, și anume hrana, protecția împotriva violenței și dreptul de a beneficia de un tratament medical. Iată deci drepturi fundamentale, o agendă pe care noi trebuie să o urmăm îndeaproape. Anul trecut, în conferința țărilor donatoare, s-a evocat acest lucru și s-a spus, iată, acestea sunt prioritățile. Dar, din păcate, nu s-a făcut nicio referință la situația medicală, sanitară și munca ce trebuie desfășurată în acest domeniu. Nu știu, foarte bine această țară, dar știu că în Kabul există un spital turcesc, există spitalul Indira Gandhi, există un spital italian. Deci, munca a fost depusă în acest domeniu, dar din punct de vedere al cetățenilor uh, afgani, prioritatea numărul unu, aceasta ar trebui să fie în cadrul drepturilor omului. Mă iertați pentru că am avut o, o prezentare atât de lungă. Mulțumesc foarte mult, domnule Obiels. Iată că mai avem încă un punct foarte important pe ordinea de zi și v-aș ruga să ne mai rămână timp să-l putem uh, discuta. Și acum uh, vicepreședintele Reid. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. La sfârșitul uh, lunii august, generalul Macristas a spus că americanele trupe și trupele NATO ar trebui să se concentreze pe câștigarea teritoriului central al Afganistanului și pentru câștigarea inimilor cetățenilor afgani. Noi am fost martorii uh, unor uh, acțiuni care au dus la victime civile. Aveți informații pentru că președintele Sarkozy, domnul Gordon Brown, par să dorească organizarea unei conferințe pe tema Afganistanului, în așa fel încât să dezvolte o anumită abordare specifică în momentul în care se va transmite răspunderea dinspre forțele internaționale spre cetățenii afgani. Și atunci, având în vedere acest context, Uh, aș dori mai întâi să mulțumesc or oratorilor pentru prezentările lor deosebit de interesante și aș dori cu aceeași ocazie să adresez întrebarea următoare. Care impact, este impactul la care ne putem aștepta, uh, având în vedere aceste declarații, impactul pe care acestea l-ar putea avea în Afganistan? Poate că vom avea un al doilea tur de scrutin la alegeri. Care este perspectiva, după părerea dumneavoastră? Și Oare putem discuta despre alegeri libere în sudul Afganistanului? Pentru că în Afganistan autoritățile civile sunt destul de limitate din punct de vedere geografic doar la partea centrală și de nord a teritoriului. Și care este părerea dumneavoastră uh, din acest punct de vedere? Mulțumesc! Kiitos, herra varapuheenjohtaja Gzib. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, spune doamna președinte. Și acum ultimul orator. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să revin asupra unui uh, aspect care poate vi se va părea destul de dificil. S-a evocat foarte mult violența uh, care a înspăimântat alegătorii și care i-a împiedicat pur și simplu să meargă la vot. Aș dori să știu care este uh, gradul de, uh, a, de alegători procentul de alegători care nu s-a prezentat la alegeri, uh, mai ales în legătură cu uh, posibilitățile de formare, de pregătire. Eu am avut ocazia în Franța să discut cu tineri afgani care au ales uh, să imigreze în străinătate și care ne spuneau, da, am plecat din Afganistan tocmai pentru că nu am avut acces la învățământ, la îngrijiri de sănătate, la un loc de muncă și ei ne-au vorbit prea puțin despre violența și amenințările pe care le uh, uh, reprezintă talibanii. Apoi, aș mai dori de asemenea să vă întreb dacă nu cumva vă este teamă ca viitoarea compunere, compoziția a guvernului să numere printre rândurile celor care fac parte din guvern și anumiți uh, infractori, uh, traficanți de droguri, etc. Deci sub acoperirea aceasta a unui proces electoral care s-a desfășurat sub supraveghere internațională să profite de ocazie pentru a intra în guvern. În momentul în care o populație are între 60 și 65% tineri în rândul său care își doresc un viitor mai bun, care este alternativa sau soluția pe care o putem propune acestui tineret? Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum aveți cuvântul, domnule Langari, timp de două minute, după care vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, I think two questions was left at, uh, from the previous session. That was the role of media. Bineînțeles, două întrebări se disting. Uh, mai întâi, acoperirea mass media cu privire la aceste alegeri. Întrebarea este dacă toți candidații au putut să aibă o acoperire în mass media în mod cinstit și echitabil uh, față de ceilalți uh, candidați. Și întrebarea este dacă presa scrisă a avut aceeași, a propus aceeași acoperire ca și presa televizată. Știți foarte bine cum se întâmplă în momentul în care uh, faci un clip electoral care uh, este difuzat la televizor. Dar televiziunea a fost întotdeauna acuzată că a acoperit doar candidații care au putut să plătească. Dacă guvernul ar fi implementat planul de reconciliere națională așa cum era prevăzut, nu ne-am fi confruntat cu această problemă a Uh, căpetenilor de război care s-ar putea infiltra în structura viitorului guvern. Și atunci cred că trebuie să facem presiune asupra guvernului pentru a implementa acel plan de reconciliere națională. Acum Ceea ce încercăm să facem este să vedem unde anume în ce regiuni mai au loc conflicte și încercăm să organizăm o hartă a acestora. Este clar că în momentul în care va avea loc transferul de responsabilitate dinspre forțele internaționale înspre uh, poliția și armata afgană, uh, Uh, vom vedea cum anume lucrurile se vor derula, în ce condiții. și cum anume populația va uh, reacționa. Acum, în ceea ce privește învățământul, îngrijirile de sănătate, uh, posibilitățile de, formale, de, de, de formare și pregătire. S-a evocat acum uh, chestiunea victimelor civile. Și noi am încercat să, punem, să facem presiuni uh, asupra guvernului pentru a ține seama de aceste dificultăți. Însă deocamdată nu am obținut încă un raport clar asupra situației. În ceea ce privește imigrația, da, Uh, e adevărat că nu există încă posibilități suficiente de îngrijire, de învățământ. Uh, mai nu uitați, este și aspectul economic care pune probleme în Afganistan și foarte mulți tineri au uh, imigrat în străinătate. Mai există și presiunea aceasta a securității. Oamenii nu se simt în siguranță în Afganistan. Uh, în ceea ce privește căpeteniile de război și traficanții de droguri care s-ar infiltra în noul guvern, foarte multe organizații internaționale au tras semnalul de alarmă asupra acestui subiect. Acum, în ceea ce privește un eventual al doilea tur de scrutin, și participarea celor din sudul țării la alegeri. Sudul are o situație particulară, pentru că este controlat de talibani. Deci cam o treime din țară este dominată de talibani. Și este o zonă uh, care se află într-o situație uh, nesigură. Doamna președinte intervine. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și ne mai rămâne doar o jumătate de oră pentru a discuta punctul următor de pe ordinea de zi și anume uh, modul în care sunt aplicate liniile directoare ale Uniunii Europene în lupta împotriva torturii. Uh, vă urăm mult succes în misiunea dumneavoastră de viitor, foarte dificilă și sper uh, din tot sufletul că și Comisia și Consiliul au ascultat cu atenție informațiile importante pe care dumneavoastră ne le-ați furnizat și aștept cu nerăbdare să vă revăd pe viitor în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să vă comunic faptul că generalul Morion, care a condus misiunea de observatori electorali uh, în Afganistan, a fost solicitat să vină în Parlament dar a adresat o comunicare Parlamentului spunând că, având în vedere situația pe teren, nu poate fi prezent în Parlament până când nu se clarifică lucrurile. Aceasta este, acesta este răspunsul trimis de generalul Morion. Știu de asemenea că și Comisia uh, pentru Dezvoltare va continua dialogul cu dânsul și va obține probabil un, un dialog concret la fața locului cu uh, domnul Morion, precum și cu alți reprezentanți din partea Națiunilor Unite care au fost prezenți la monitorizarea alegerilor în Afganistan. Deci, cu siguranță, domnul Morion va găsi timpul necesar pentru a veni în Parlament. Și acum voi mâna președinția dom- vicepreședintelui Comisiei noastre. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, acum, conform ordinii de zi, trebuie să trecem la punctul 5. E vorba de un schimb de opinii în legătură cu un stadiu privind tortura. Îi urez bun venit doamnei Annalena Svensson McCarthy, autorul studiului și v-aș da cu multă plăcere cuvântul mai mult de 10 minute, dar având în vedere că nu mai avem timp, vă rog să respectați limita de 10 minute. Domnul Pisera este reprezentantul comisiei, va da și dânsului cuvântul după ce vom asculta prezentarea dumneavoastră. Doamnă Svensson McCarthy, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Subcomisiei pentru Drepturile Omului, doamnelor și domnilor, uh, voi încerca să reduc cât mai mult intervenția mea. Ați uh, primit documentul. Vreau să vă fericit pe toți pentru faptul că ați fost aleși sau realeși în Parlament uh, și deci uh, activați în această subcomisie. Obiectivul acestui note informative este să facem un raport în legătură cu aplicarea um, liniilor directoare pentru prevenirea uh, torturii și uh, tratamentelor abuzive. În uh, studiul acela se făceau multe recomandări instituțiilor europene în legătură cu necunoașterea linilor directoare în delegații, lipsa de comunicare între delegații și societatea civilă și multe altele. Având în vedere constrângerile legate de, timp și buget, s-a uh, considerat să nu merg în misiuni uh, de această dată, așa că nota s-a bazat pe informații scrise trimise, răspunsuri la întrebări trimise misiunilor și delegațiilor Uniunii și ONG-urilor în Algeria, Bangladesh, Egipt, Georgia, Maroc, Uganda și Ucraina. S-a hotărât uh, și să trimitem uh, întrebări misiunilor militare ale Uniunii și din motive um, explicate în document în Israel și teritoriile palestine neocupate. Deci am interogat uh, multe, mulți actori din partea Uniunii și ONG-uri, uh, precum și actori prezenți la Bruxelles în februarie. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis informații valoroase uneori în perioade foarte scurte de timp, fără cooperarea lor n-aș fi putut scrie acest document. Mai întâi voi vorbi despre Parlamentul European, după aceea despre Consiliul, Comisie și statele membre. Deci, în ceea ce privește Parlamentul European, cu siguranță oferă linii uh, directoare Uniunii în domeniul drepturilor omului și sunt sigur că în acest nou mandat uh, vocea Parlamentului și a subcomisiei sale vor fi auzite pentru a asigura uh, um, o politică pentru drepturile omului consecventă și relevantă și mai ales în ceea ce privește tortura și tratamentele abuzive. O concluzie importantă a documentului meu este faptul că acum se pare că liniile directoare sunt cunoscute mai bine în misiunile Uniunii și interesul statelor membre um, a crescut față de acestea precum și importanța dată uh, Uh, și um, implicării și monitorizării uh, aplicării acestor legi directoare de către Parlament. Deci Parlamentul este un catalizator uh, um, foarte important al acțiunii din altor instituții și statelor membre și de aceea recomand ca Parlamentul să continue să joace acest rol de catalizator și să facă evaluare uh, Uh, să refacă o evaluare a aplicării linilor directoare la sfârșitul lui 2010 sau începutul 2011. De, recomand de asemenea ca parlamentarii să uh, ridice probleme legate de trotură și tratamente abuzive um, cu ocazia vizitelor lor în țări terțe și să continue dialogul uh, cu parlamentarii de la nivel național, care pot și ei să ajute um, să obțină schimbări în anumite țări, partenere sau terțe. În ceea ce privește Consiliul European, primul aspect pozitiv este faptul că Liniile directoare au fost actualizate și s-a ținut cont de măsurile de um, implementare adoptate. Se recomandă dezvoltare acțiunilor, uh, strategiilor de acțiune pe țări terțe, pentru fiecare țară terță, lucru recomandat în uh, studiul principal și propunerea în 12 puncte din 2007. Alt uh, element încurajator este faptul că acum Consiliul oferă formare pentru misiunile Uniunii este foarte important să crească conștientizarea importanței luptei împotriva uh, torturii și uh, tratamentelor uh, um, necorespunzătoare. Într-adevăr, formarea este foarte importantă în toate domeniile de activitate. Pe de altă parte, o problemă gravă la nivelul Consiliului menționată de uh, mulți actori uh, de la Bruxelles uh, a fost lipsă de consecvență și eficiență în timp uh, în politica sa pentru prevenirea torturii și uh, tratamentelor abuzive. Este foarte important ca inițiativele și acțiunile uh, să fie consecvente între președinții pentru a asigura uh, aplicarea lor, pentru a facilita această consecvență a politicilor. Se recomandă ca acum uh, forța uh, de lucru în ceea ce privește tortura să devină un uh, grup de lucru uh, din uh, cadrul Consiliului. În ceea ce privește Comisia, ea a făcut o campanie cu ocazia Zilei Internaționale de, susțin, de uh, sprijin pentru victimile torturii, o inițiativă excelentă pentru că a încurajat uh, multe delegații europene, vreo 70, să organizeze evenimente de conștientizare în țări terțe, cum sunt mesele rotunde în legătură cu tortura și tratamentele abuzive Uh, Comisia găsiți fonduri pentru a finanța astfel de evenimente și campanii, uh, cum este aniversarea a 70 de ani de la declarația privind uh, lupta împotriva torturii. Este greu de evaluat contactele dintre delegațiile Comisiei și societatea civilă, dar anumite delegații au um, contacte excelente cu societatea civilă în anumite țări. Deci, aș încuraja Comisia să continue să susțină activități de conștientizare la nivelul publicului și să recomand ca Comisia să înceapă să strângă exemple de experiențe pozitive de pe teren uh, pe care să le transmită delegațiilor, lucru care poate fi făcut sim, uh, simplu printr-o bază de date online sau prin uh, forumuri de discuții între delegații. În al doilea rând, aș recomanda Comisiei să asigure um, comunicarea în legătură cu activitățile în domeniul drepturilor omului și să organizeze um, acțiuni de formare a, obligatorie a funcționarilor. În ceea ce privește statele membre, mai întâi avem nivelul bilateral, deci relațiile între țările membre și stări terțe și se recomandă ca strategiile pe țări uh, să fie realizate și implementate de câte ori e posibil, astfel um, se pot folosi recomandările um, Națiunilor Unite iar în ceea ce privește țările vecine uh, europene, trebuie să se aplice standardele Tribunalului European pentru Drepturile Omului. Um, recomand de asemenea să existe un sistem uh, de împărțire a poverii între misiuni în țări terțe, pentru că e foarte greu ca unele misiuni mici să-și asume poveri uh, și sarcini care uh, consumă foarte mult timp. Strategia europeană trebuie să integreze în Convenția ONU privind uh, tortura și tratamentele abuzive trebuie să se coopereze în domeniul poliției și justiției, precum să și în domeniul lupții împotriva corupției, pentru că corupția este un element cheie când e vorba de găsirea de soluții la probleme legate de tortură. La nivel multilateral se recomandă ca Uniunea să continue să coopereze cu Consiliul Europei și Națiunilor Unite, cu Națiunile Unite și în legătură cu acestea e important uh, ca Uniunea să se asigure că organismele uh, din cadrul tratatului ONU uh, să poată să funcționeze cât mai bine și să se asigure că recomandările acestora să nu își piardă din importanță în revizuirea, cu ocazia revizuirii periodice universale. Vreau să vă spun ce mi-a spus un diplomat de la Bruxelles în februarie și anume că trebuie să ne dovedim uh, demn de ceea ce predicăm. Adică Uniunea trebuie să aplice um, principiul consecvenței între politici interne și externe. Adică încă de la început, din 2006, când am început să lucrăm pe raportul import, uh, principal, o problemă exprimată de um, actori de la nivelul Uniunii și din societatea civilă, atât din Uniune cât și din țări terțe, este faptul că Uniunea nu aplică în cadrul uh, frontierelor sale standardele pe care încearcă să le promoveze în țări terțe pentru a demonstra că aici se respectă valorile fundamentale umane, statele membre trebuie să se angajeze în anchete prompte în legătură cu activitățile legate, de exemplu, cu zborurile CIA uh, și uh, centrele de, deten de detenție ale civililor în Europa. Aceste informații trebuie să fie date publicității și încălcări uh, ale drepturilor civile trebuie pedepsite pentru că astfel de acțiuni nu își au lor rolul în Europa. Parlamentul European trebuie să facă tot ce este posibil pentru a asigura că funcționarii europeni apără democrația, statul de drept și drepturile omului chiar în situații de urgență, precum și în lupta împotriva terorismului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Permiteți-mi acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Thank you, thank you, Sharon. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut această ocazie a unui schimb de opinii pe baza acestui uh, studiu de reevaluare. Permiteți-mi să amintesc că studiul inițial din 2007 a avut o contribuție semnificativă la procesul desfășurat în Consiliu de revizuire a liniilor directoare cu privire la tortură. Acest uh, studiu de reevaluare mm, vine cu o gamă largă de observații și recomandări foarte utile, dar și cu idei practice pentru a face liniile directoare mai operaționale. Eu cred că aceste recomandări trebuie analizate de președinția Consiliului. Profit de ocazie să reamintesc importanța pe care o acordăm luptei împotriva torturii și a oricărei forme de uh, rele tratamente. După cum spuneam, suntem mulțumit de observația uh, făcută acum că personalul uh, delegațiilor și misiunilor UE de dovadă de mai bună conștientizare a acestei probleme a torturii și relor tratamente și salutăm această idee de, de organizare a unor ins, instruiri pe această temă. O altă concluzie este că Uniunea Europeană ar trebui să urmărească un curs de acțiune hotărât uh, și foarte statornic, dar cred că și mai important, această voință trebuie să fie împărtășită de toți uh, factorii implicați, nu doar de statele europene, ci și ONG-uri și alte organisme care pot să aibă o contribuție în prevenirea torturii. Este așadar un proces în desfășurare și Comisia Europeană analizează chestiuni care se referă la consecvență în ceea ce privește implementarea și consistență și în concluzie salutăm acest uh, studiu de reevaluare care are o contribuție importantă în demersul nostru de combatere a torturii. Mulțumesc, spune președintele. Dați-mi voie să deschid dezbaterea. Domnule Arpils. Eh, Mulțumesc. Acest studiu este într-adevăr interesant. Ce mă interesează mai cu seamă sunt recomandările vis-a-vis -vis de instituțiile europene. Mă refer uh, în special la Parlamentul European. Încă nu am avut ocazia să analizez toate detaliile, însă Parlamentul uh, trebuie să trateze în mod sistematic aceste chestiuni. Acesta este îndemnul adresat. Și în acest sens aș dori să vă amintesc faptul că subcomisia noastră pentru drepturile omului și conferința președinților uh, pentru această delegație a Parlamentului European a elaborat în mandatul uh, precedent al Parlamentului European uh, și asta sub influența colegei noastre Hélène Flotre, o, un document de lucru în ceea ce privește călătoriile în țări terțe uh, care pot fi uh, realizate de către grupuri de deputați uh, în cadrul muncilor în diferitele comisii. Și cred că publicarea acestei foi de drum care are drept uh, element important analizarea anumitor situații uh, ce se referă la tortură și uh, elemente conexe, este interesantă. Pentru că în rapoartele noastre, în munca noastră de zi cu zi, vom Uh, regăsi aceste elemente ca un fel de roată care se învârte și ajunge la un moment dat în același punct. Vom avea deci un oarecare factor de continuitate și eu aș dori ca președinția acestei subcomisii să analizeze această foaie de drum care a fost votată de către subcomisia noastră și de asemenea votată și de către uh, conferința președinților uh, din Parlamentul nostru, deci are un, caracter oficial uh, indiscutabil, în așa fel încât această foaie de drum să fie menținută ca un element extrem de util pentru delegațiile noastre și util, nu numai pentru a avea un caracter mai sistematizat în ceea ce privește delegațiile noastre, ci un uh, element unit, un, util pentru pertinența acestor delegații. Pentru că de multe ori, dacă te afli în fața unui guvern, a unor autorități, a unui ministru, nu e foarte ușor să ai discuții, dar dacă poți să dispui de un astfel de document, atunci mai ușor uh, poți spune interlocutorului, îmi pare rău, dar va trebui să abordezi și o chestiune mai mai delicată, mai dificilă, pentru că așa mi se cere din Parlament. Uh, e nevoie de informații care uh, să fie furnizate în acest domeniu. Apoi, avem nevoie de o a doua evaluare a elementelor uh, dosarului și asta se va face, am înțeles, la începutul anului 2010. E clar, președinția a luat notă de acest element și m-aș referi la încă două teme foarte concrete și foarte importante. Una cu caracter general, dar care este foarte importantă, și anume eficiența paginilor web ale Parlamentului. Uh, cred că există o misiune clară dacă e să fim cinstiți și critici, uh, o misiune clară în ceea ce privește pagina web a Parlamentului European consacrată drepturilor omului. Eu aș dori să avem câteva comentarii și câteva precizări pe marginea acestei uh, chestiuni, pentru că una dintre misiunile uh, uh, președinției este tocmai de a lua notă de astfel de sugestii, în așa fel încât asemenea recomandări să nu se piardă undeva pe drum, ci să fie preluate și prelucrate. Și al doilea comentariu se referă la uh, liniile uh, directoare ale acestui document, care reprezintă un element fundamental în lupta noastră de zi cu zi. Nu putem să uh, promovăm drepturile omului peste tot în lume dacă nu suntem intransigenți 100% cu orice fel de cazuri de abuzuri în materie de drepturile omului care se întâmplă în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene. Dziękuję bardzo panie pośle. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Mulțumesc. Dacă dorește și altcineva să intervină, văd că nu este cazul. Dacă doamna McCarthy a dorit să răspundă acestor comentarii, vă rog. Mulțumesc, am foarte puțin de adăugat. Mm, primul punct care ar dori, aș dori să-l, să resubliniez este voința politică. Eu cred că putem încerca să facem multe în aceste țări, dar acolo unde nu există voință politică, nu se întâmplă nimic indiferent de educație sau instruire în acest sens. În uh, unul din cazurile examinate, Egiptul, în studiul uh, inițial, în, uh, pentru instruire, uh, fondurile UE sunt canalizate prin UNDP, uh, deci Organismul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Dar până la urmă este nevoie de o decizie de politică de la vârf, de netolerare a torturii. Până nu vom avea această voință politică, nu vom asista la schimbări majore și această voință trebuie să fie împărtășită de toți uh, factorii implicați. acest uh, ghid pentru deputați uh, pentru deplasări cred că arată că există o politică clară. Diplomații din zonă știu foarte bine, din, din regiunile în care sunt staționați, știu foarte bine ce au de făcut în ceea ce vrește politica drepturilor umane. În ceea ce privește pagina de web, nu am nimic concret de adăugat sau de sugerat. Cred însă că există totuși o problemă generală, pentru că și eu însă uh, am probleme în a găsi informații. Nu cred că sunt singura. Aș dori în final să vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Czy przedstawiciel komisji chciałby się wypowiedzieć w tej części? Mulțumesc. Eventual un reprezentant din partea comisiei ar dori să ia cuvântul. Văd că nu cereți să luați cuvântul, atunci vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Documentul care ne-a fost prezentat și rezultatele acestui studiu după anul 2007 indică în mod clar că Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană vor trebui să ia în considerare un anumit număr de recomandări și sugestii care au fost formulate de către autorul acestui studiu. Și, bineînțeles, salutăm acest lucru. Sunt convins că va trebui să punem accentul în mod deosebit asupra faptului că delegațiile Parlamentului European care merg în deplasări și în misiuni să integreze această dimensiune a drepturilor omului în momentul în care ajung într-o țară terță. Și această cerință a fost deja formulată încă de la bun începutul mandatului nostru legislativ și vom vedea cum anume această, acest regulament va fi implementat pe viitor. vom avea ocazia să mergem în deplasări, în misiuni și să uh, fim în contact cu reprezentanți din țările terțe, unde uneori există probleme grave în ceea ce privește drepturile omului. Așa cum se indică în acest document, există un program întreg de uh, reabilitare a celor care au suferit de pe urma torturii. În 2010 vom vedea care vor fi fondurile ce vor fi alocate pentru centrul operațional în acest sens. E o misiune care revine Parlamentului European în momentul în care se va redacta bugetul. Acum, în ceea ce privește recomandările Consiliului, uh, se pare că da, într-adevăr, acolo lipsește oarecare coerență în modul în care Consiliul acționează și acest lucru are implicații în uh, modul în care țările terțe pot răspunde la aceste observații și poate că ar fi bine să, să se stabilească un grup de lucru în cadrul Consiliului pentru a monitoriza situația. În ceea ce privește codul celor mai bune practici, um, acesta trebuie să fie prezentat de către Parlament și Comisie. Cred că e o idee foarte, foarte bună. Sunt convins că uh, citatul pe care ni l-ați dat dumneavoastră din partea diplomatului bazat uh, aici în Belgia vorbește de la sine. Uh, există discrepanțe între ceea ce spunem și ceea ce facem uh, de adevăratele. și vedem că există incoerențe. Poate că unii vor găsi cu prea mare ușurință anumite scuze în ceea ce privește uh, modul în care noi acționăm, dar cred că acestea sunt concluziile acestui, uh, acestei ședințe pe marginea acestui studiu. Doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru acest material și pentru concluziile și explicațiile pe care ne le-ați prezentat. Uh, Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume datele următoarelor întâlniri. Uh, vor avea loc acestea pe 30 septembrie, miercuri, de la ora 3 la 6 și jumătate în Bruxelles și joi pe 1 octombrie uh, de la ora 9 la 12.30 în Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc pentru participarea activă la dezbateri și în numele meu și al uh, președinției subcomisiei noastre. Aș dori să mulțumesc secretariatului, tuturor invitațiilor noștri și aș dori să mulțumesc de asemenea și interpreților, fără de care ședința noastră s-ar fi defirulat în mod mult mai dificil. Interpreții mulțumesc vicepreședintelui.